as our uh, chairman is uh, not present. Bună ziua, dragi colegi! Pentru că președintele nostru nu este prezent nici astăzi, nici mâine, voi prezida ședința de azi după masă și de mâine dimineața și după masă, mâine după masă, domnul Kirchhoff va prezida ședința. În primul rând, comunicările ale președintelui. La punctul 20, în ceea ce privește gestionarea returnărilor, cooperarea cu țările terțe, aplicarea eficientă a acordurilor și aplicarea concretă a directivei privind returnarea, care se află pe ordinea de zi de mâine, acest punct a fost amânat. Iar mâine la 9 dimineața vom începe cu punctul 10, acordul cadru global de parteneriat și cooperare ce Indonezia referitor la chestiuni legate de readmisie. Este la cererea doamnei raportor, doamna Gomes. După aceea vom continua cu punctul 9. Țările terței căror resortisanți trebuie să țină viză pentru trecerea frontierelor externe. Iar după aceea, votul la punctul 14 înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni, doamna Macovei este raportor, va fi votat ca ultim punct la voturi, la cererea raportorului. Negocierile în ceea ce privește regulamentul orizontal, rapoartele Fontana, punctul 15 și raportul Marinescu, punctul 16, acestea nu se vor termina la timp, deci uh, nu vom putea vota mâine. Așa că uh, la punctul 15 și 18 voturile vor avea loc în 2015, iar la punctul 16 Marinescu și 17 Iacolino, aici lucrările s-au încheiat însă majoritatea grupurilor au arătat că doresc să voteze întregul pachet cu cele patru rapoarte din cadrul CFM atunci când se va termina negocierea la, la prevederile la regulamentul orizontal. Dacă nu sunt obiecții față de aceste modificări, atunci se adoptă această ordine de zi modificată. Văd că nu există obiecții în sală, așa că se adoptă. Acum am să vă prezint recomandările coordonatorilor, numirea raportorilor Kinga Gal și eu pentru CEPOL, înființarea CEPOL, doamna Weber pentru decizia Consiliului pentru dialog politic între Comunitatea Europeană și statele membre, și uh, Republica uh, Costa Rica, Salvador, Guatemala și așa mai departe. Doamna Fayon a fost numită raportor la proiectul de regulament PE și Consiliu care modifică regulamentul care listează țările terțe care au nevoie de vize pentru a trece frontierele externe și care țări sunt uh, Uh, exceptate de la această cerință și dacă nu există obiecții față de aceste recomandări ale coordonatorilor, atunci uh, presupunem că ele se adoptă. Nu sunt obiecții în sală, așa că trec la următoarea comunicare. Calendarul de întâlniri al LIBE pe anul următor are trei ședințe suplimentare pe 13 ianuarie la Strasburg, pe 21 ianuarie după masă la Bruxelles și 3 februarie la Strasburg. Acum, în legătură cu interpretarea pentru această întâlnire, nu avem daneză pe 16 și 17, iar finlandeză, estona, malteză și croată. Și vă mulțumesc uh, pentru înțelegere. Și acum adoptarea proceselor verbale a întâlnirilor din 3 octombrie și 17 octombrie 2013. Dacă până la sfârșitul întâlnirii de mâine nu se prezintă obiecții, atunci se adoptă aceste procese verbale. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi și vreau să spun bun venit vicepreședintei Reding, pentru un schimb de opinii în ceea ce privește uh, justiția și cooperarea în acest domeniu în urma Consiliului JAI din perioada 5-6 decembrie. Doamnă Reding, bun venit și vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu aici, la această comisie. Săptămâna trecută am participat la ședința pe care ați avut-o în legătură cu ancheta NSA și cu toții am fost de acord că e nevoie de o întărire a protecției datelor cetățenilor noștri, în special în ceea ce privește față de Statele Unite, dar nu numai. Astăzi am să mă centrez în primul rând pe problemele interne de protecție a datelor. Parlamentul și Comisia au reușit să stabilească o adevărată agendă politică în Europa pe această temă. Este un lucru esențial atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri, în special în economia digitală. Ai avut nevoie de viziune, de determinare și vă felicit pentru votul deosebit de bun din luna octombrie. Am făcut foarte multe împreună și va fi important ca votul de la plenară să aibă loc cu mult timp înaintea uh, vacanței noastre de vară și trebuie să ținem cont și de povara de muncă pe care o avem. În contextul actual, pot să vă spun că nu am reușit uh, să dăm dovadă de aceeași voință la Consiliul JAI din decembrie și nu numai că n-am făcut progrese, ba chiar din potrivă, cred că am dat înapoi. Așa că singura soluție este acum în mâinile președinției elene, președinție care consideră că reforma protecției datelor este o adevărată prioritate. Sunt convinsă că aceasta va oferi noi stimulente pentru că președinția Elena dorește să avem o abordare generală în martie și aceasta este o ambiție pe care o susțin pe deplin. Dacă și Parlamentul ar, uh, s-ar putea gândi la acest lucru pentru sesiunea plenară din martie, ar fi cu atât mai bine. Astăzi aș vrea să mă refer la un alt obiectiv comun esențial, un obiectiv la care am lucrat de foarte mult timp, este vorba de drepturile procedurale și anume garanțiile comune procedurale pentru suspecți în uh, procedurile uh, penale. Toate acestea au început încă de la o audiere în care ne-am întâlnit și v-am promis că voi merge mai departe în acest sens. Și, într-adevăr, între timp uh, s-au făcut foarte multe. Am reușit să uh, um, prezentăm trei directive, dreptul la interpretare și tra- traducere, dreptul um, de acces la asistență juridică, uh, am întărit drepturile victimelor și aș vrea să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru susținerea pe care ne-ați oferit-o tot timpul, nu doar atunci când am lucrat împreună, ci este vorba aici de adevăratul status quo care a fost creat și care reprezintă niște standarde pentru protejarea drepturilor. Vom monitoriza felul în care se implementează aceste directive și în legislația națională. Pe 27 noiembrie am prezentat un alt pachet de drepturi procedurale suplimentar care este alcătuit din trei directive și două recomandări ale Comisiei. În primul rând, în ceea ce privește prezumția de nevinovăție. Știți că pare de la sine înțeles, dar nu este chiar așa pentru că acuzarea este cea care trebuie să dovedească dacă cineva este vinovat și nu uh, acuzatul sau învinuitul trebuie să-și dovedească nevinovăția. El nu poate fi considerat vinovat dacă n-a avut nici măcar ocazia să se apere și dacă este închis, așa că uh, trebuie să se apere aceste drepturi. În al doilea rând, directiva referitoare la garanții speciale pentru copii care sunt implicați în proceduri penale. Copiii nu înțeleg întotdeauna care sunt consecințele actelor și acțiunilor lor, așa că n-ar trebui ca copiii să renunțe la dreptul lor de a avea un avocat. Ar trebui întotdeauna să aibă un avocat și aceasta ar trebui să le protejeze și alte drepturi, dreptul la informare, de a avea asistență din partea unor adulți, precum părinții sau alții, înregistrarea interviurilor, protecții speciale în cazul privării de libertate și așa mai departe. Toate acestea sunt măsuri care ar trebui să permită copiilor să își exercite dreptul la un la un acces la justiție corect și o reintegrare ulterioară a lor. Prin recomandarea Comisiei cerem statelor membre să stabilească garanții similare și pentru alte categorii vulnerabile de suspecți. Și mă gândesc aici la persoane cu dizabilități sau cu tulburări mentale. În al treilea rând, propunem o directivă în ceea ce privește asistența juridică provizorie, care se referă la etapele preliminare ale procedurilor atunci când uh, Suspecții sunt privați de libertate și au cea mai mare nevoie de ajutor. Dorim să ne asigurăm că orice suspect care se află sub mandatul european de arestare are acces la această asistență juridică atât în țara în care s-a emis, cât și în țara în care se execută ordinul și recomandăm statelor membre să țină cont de ob- criterii obiective comune atunci când evaluează dacă o persoană este eligibilă pentru această asistență sau nu și recomandarea Comisiei clarifică lucrurile și promovează convergența între sistemele de justiție între statele membre pentru a ajunge la o încredere reciprocă și mai sporită. Știu că este deja târziu astăzi, dar sunt convinsă că la Comisia dumneavoastră se va saluta încă de pe acum acest pachet și va lăsa o moștenire importantă viitorului Parlament Așa că vă încurajez și sper să avem progrese și la Consiliu. În ceea ce privește protecția monezii euro față de contrafacere și directiva antifraudă, salut progresele pe care le-ați făcut. Dacă Parlamentul își va adopta poziția în curând, atunci cele două directive ar putea fi adoptate înainte de vacanța de vară la anul și asta ar transmite un mesaj important lumii din afară pentru a arăta că Parlamentul lucrează pentru cetățenii europeni, pentru a proteja bunurile noastre comune și în special moneda euro. Sper, de asemenea, ca această directivă, cu ajutorul dumneavoastră, să se apropie de propunerea inițială a Comisiei, trebuie să întărim cadrul legal pentru a lupta împotriva fraudei, pentru că dacă nu, o bună parte din banii contribuabililor vor um, intra în buzunare nepotrivite. Va trebui să facem un pas înainte și în politica împotriva drogurilor și vreau să mulțumesc uh, doamnei Jimenez uh, Beseril și celelalte colege care lucrează pentru o adoptare în prima lectură a acestui pachet. Acum câteva cuvinte în ceea ce privește tabelul de marcaj în justiție. După cum știți, Comisia a făcut acest instrument în cadrul procedurii semestrului european. Acest tabel de marcaj permite o comparare obiectivă a datelor în ceea ce privește sistemele de justiție națională independentă și analizează toate statele membre din aceeași perspectivă. Prezintă o analiză globală a felului în care funcționează justiția la nivel național. Acest tabel de marcaj este un instrument care ne oferă informații, nu este vorba de un instrument juridic și nici nu este un concurs de frumusețe. El se bazează pe date obiective pe care le-am uh, primit din partea uh, CPEș, știți că acesta este un organ al Consiliului Europei, și din studiile făcute de comisie. Anul trecut am avut un contract cu această companie pentru a avea acces la datele sale și anul acesta, la cererea a trei state membre, care sunt și membre ale Consiliului Europei, respectiv Spania, Marea Britanie și Suedia, acest organ, CEPEJ, nu a fost autorizat pentru a semna un nou contract cu noi. Aceste state membre au luat această decizie pentru a bloca temporar acest proces și a pune sub semnul întrebării acest de tabel de marcaj la nivel european, deși o mare majoritate a statelor membre susțineau această abordare a noastră. Între timp, lucrăm în paralel cu ministrii de justiție, cu reprezentanții justiției și am reușit să deblocăm situația și am semnat în sfârșit un contract. Serviciile mele vor avea mâine o întâlnire cu reprezentanții și persoane de legătură din statele membre pentru o tabelă de marcaj pentru anul 2014. La comisia aceasta, de-a lungul anilor, ați reprezentat principalul motor care a luptat pentru drepturile cetățenilor, inclusiv și libertatea de mișcare a cetățenilor. Știți că unele state membre încearcă să pună sub semnul întrebării această libertate fundamentală. Comisia a fost uh, foarte clară de fiecare dată pe această temă. Noi susținem aceste drepturi fundamentale de altfel, este o libertate foarte prețuită de cetățenii noștri în toate statele membre și în sondajele de opinie arată că libertatea de mișcare este una dintre cele mai importante drepturi în Uniunea Europeană. Luptăm și împotriva percepțiilor publice care nu țin cont de realitățile economice și trebuie să ținem cont și de îngrijorările manifestate de unele state membre. Pentru că, într-adevăr, există abuzuri și cunoaștem această situație. Iată de ce, în luna noiembrie, am adoptat o comunicare la Comisie prin care se cere ca cadrul legal asupra libertății de mișcare și prevederile actuale din acest cadru legal, care permit statelor membre să lupte împotriva abuzurilor să fie întărit. Am făcut și propuneri pentru statele membre pentru a le ajuta să rezolve problemele identificate. E vorba de un plan de acțiune cu cinci măsuri și lucrăm cu statele membre pentru a avea un manual în ceea ce privește căsătoriile de conveniență, pentru ca administrația locală cel mai uh, deseori care se confruntă cu astfel de probleme să știe ce trebuie să facă și care ar fi posibilitățile. Lucrăm de asemenea cu statele membre pentru a pregăti un ghid în ceea ce privește reședința obișnuită și acesta este un concept important pentru coordonarea asigurărilor sociale între statele membre. Prioritatea pentru incluziunea socială a crescut în noua perioadă de programare pentru fondurile sociale. Am promovat schimbul de bune practici între autorități locale și pe 11 februarie 2014 va avea loc o conferință a primarilor, o conferință foarte importantă pentru a le explica primarilor care sunt posibilitățile nu doar din punct de vedere legal, ci și din punct de vedere al fondurilor sociale. De asemenea, dorim ca autoritățile locale să aplice această regulă a libertății de mișcare și la nivel local. Abordarea noastră a fost susținută cu putere la Consiliu din partea marii majorități a ministrilor de interne. Asta s-a întâmplat la Consiliul din decembrie. Și acum vom începe implementarea celor cinci acțiuni din planul nostru de acțiune. Și sper să aveți posibilitatea să dezbateți în mod public acest lucru la Parlament și sper cu ajutorul dumneavoastră să corectăm această percepție publică și să susținem unul din drepturile cele mai importante ale cetățenilor europeni. Aș vrea să vă prezint uh, un alt pas important înainte pe care l-am făcut pentru promovarea și incluziunea socială a romilor. Poate nu o să vă vină să credeți, dar Consiliul a adoptat cu unanimitate cu recomandarea Consiliului pe această temă pe data de 9 decembrie. Cred că este o adevărată realizare, pentru că asta înseamnă că nevoia de a acționa în mod coordonat, iată, a fost recunoscută în sfârșit de statele membre. Și acesta reprezintă un succes nu doar pentru Comisie, care a făcut această propunere, ci reprezintă un succes și pentru Parlament, care a susținut întotdeauna o abordare la nivelul Uniunii în ceea ce privește incluziunea romilor și este și un mesaj de speranță pentru romi. Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul informat și sunt convinsă că acest lucru se va întâmpla foarte rapid. Dacă ne uităm spre viitor acum, în martie la anul, Comisia dorește să publice o comunicare în ceea ce privește viitorul politicii UE a justiției. Credem că ar trebui să ne centrăm pe orientări strategice în cadrul acestei dezbateri și nu să avem o adevărată listă de dorințe. Politica în domeniul justiției la nivelul UE este o adevărată politică centrală și nu există niciun motiv pentru a continua cu programe detaliate ca cele pe care le-am avut în ultimii cinci ani la Comisie și la Parlament. Nu ne mai aflăm acum în perioada pre-Lisabona, nu, aceasta a devenit o politică absolut obișnuită în procedura de codecizie și va trebui să ținem cont de acest lucru și să profităm de pe urma acestei proceduri. Iar proiectul de raport pe care îl aveți în legătură cu revizuirea la jumătatea parcursului a programului de la Stockholm, am văzut că are același obiectiv. Pentru a pregăti această comunicare, am avut o abordare inclusivă în care am inclus pe toți actorii implicați. Am organizat o întâlnire a reprezentanților justiției în care au um, participat vorbitori la nivel înalt și au participat peste 600 de uh, vizitatori. Vreau să mulțumesc și Parlamentului, care a contribuit foarte mult la organizarea acestui eveniment și așteptăm să vedem raportul dumneavoastră pe această temă. Și acum un ultim cuvânt în ceea ce privește statul de drept. Așa, după cum ne-a anunțat președintele Barroso în discursul referitor la starea Uniunii, comunicarea va fi prezentată în primăvara anului 2014. Comisia a pregătit deja un document tematic uh, pentru această întâlnire a reprezentanților justiției pentru a lansa dezbaterea și consultarea este acum în curs. Știu că și dumneavoastră veți analiza această temă în contextul raportului Michel asupra drepturilor fundamentale și, bineînțeles, contribuția dumneavoastră la această dezbatere va fi una esențială. Doamnă președintă, aștept în continuare cooperarea noastră atât de bună care a fost uh, plină de rezultate pe vi- pe tre- în trecut și va fi fără îndoială și pe viitor. Mulțumesc, doamna Reding. Avem o listă de colegi care doresc să intervină. Vom da cuvântul întâi coordonatorilor. Am pe doamna Sargentini și domnul Kirchhoff pe listă, după aceea raportorul pentru protecția datelor, domnul Albrecht, și ceilalți colegi care au cerut să ia cuvântul, doamna Sipel, doamna Latford, domnul De Jong, doamna Gens, doamna Inveld, domnul Bronz Iată. V-am... Doamna Zipăl, sunteți deja pe listă. Deci aceasta este lista colegilor și acum am să dau cuvântul tuturor colegilor pentru două minute pentru a nu prelungi prea mult dezbaterea. Doamna Sargentini, vă rog, în calitate de coordonator. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vorbesc despre propunerea legată de asistența judiciară. Mă bucur să văd că se fac progrese în acest uh, domeniu, dar aș vrea să îmi spuneți părerea dumneavoastră despre evoluțiile din uh, țările de jos, în care avocații au ieșit în stradă și fac uh, campanie împotriva reducerilor finanțării pentru asistență judiciară se au în vedere reduceri importante viitoare, iar judecătorii au uh, dificultăți în a face față volumului de muncă cu care se confruntă, pentru că sunt foarte multe cazuri care se întorc în instanță. Secretara de stat pentru, uh, secretarul de stat pentru justiție a propus uh, Voi trece la limba olandeză, pentru că ceea ce vreau să spun e prea specializat. Suspecții pot uh, apela în fața unei, pot face recurs la o instanță superioară. Ei uh, pot fi încarcerați chiar dacă recursul este pe rol. Mă tem că în astfel de uh, situații există probleme legate de drepturi și proceduri și mă întreb dacă Comisia, atunci când analizează această um, propunere pe care o are pe masă, se poate gândi la îmbunătățirea drepturilor suspecților prin jur jurisprudență. Domnul Kirchhoff are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Mulțumesc și dumneavoastră, doamnă comisar. mai multe observații ale doamnei comisar în legătură cu uh, modul în care Comisia ajută statele membre cu care se um, um, confruntă uh, m-au stimulat să uh, am această intervenție. Mă bucur că avem unanimitate în ceea ce privește planurile legate de politicile pentru romi. Două întrebări pentru doamna comisar. Credeți că declarațiile recente ale dumneai în ceea ce privește um, poziția um, guvernului britanic în legătură cu uh, turismul pentru beneficii în Regatul Unit uh, și anume că Regatul Unit uh, distruge libertatea de um, mișcare. Credeți că ajută la um, creșterea susținerii din partea publicului pentru Uniunea Europeană? Și recent s-a discutat cu Parlamentul în legătură cu aplicarea sentințelor penale armonizate. Santințele penale, sentințele penale în cazuri de uh, contrafacere a monedei euro sau așa mai departe. Majoritatea grupurilor politice nu doresc ca um, stabilirea sentințelor și penalizărilor să fie armonizată. Credeți că dosarele uh, în aceste domenii de care se ocupă uh, Comisia sunt, merg în sensul cel bun și aveți dovezi cum că cetățenii europeni doresc ca Uniunea Europeană să se implice activ în acest domeniu? Domnul Albrecht are cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea completă a situației din justiția penală. Cred că adoptarea standardelor minime merge în direcția corectă. Cred că este un pas înainte foarte bun, acela de a propune măsuri noi. Și uh, mi-ar plăcea să facem progrese cât mai rapide, pentru că am adoptat și ordinul de anchetă european și uh, astfel s-a creat necesitatea de standarde minime suplimentare în domeniul justiției penale. În ceea ce privește protecția datelor, aș vrea să îmi exprim uh, dezamăgirea în numele tuturor colegilor mei, cred că pot să o fac, dezamăgirea pentru că Consiliul nu a reușit să obțină un mandat uh, de negociere uh, în legătură cu uh, pachetul de reforme și um, cu, în privința negocierilor directivei privind protecția datelor. Noi așteptăm ca negocierile să înceapă cât mai repede, vrem să facem progrese cât mai rapide și cred că în privința ghișeului permanent, Consiliul ar trebui să analizeze poziția noastră. Noi am avut uh, o poziție care, s-a îmbunătățit, care îmbunătățește sistemele propuse de comisie, poziție unanimă și care ține cont de îngrijorările exprimate la Consiliu. Așadar, sunt puțin dezamăgit că nu s-a ținut cont de poziția noastră. Aș vrea să am ocazia de a exprima poziția noastră mai, de a explica poziția noastră mai clar Consiliului și sper să ajungem cât mai uh, curând la momentul la care putem uh, începe, începe negocierile. În al treilea rând, uh, în privința numirii supraveghetorului european pentru protecția datelor, mă îngrijorează puțin zvonurile pe care le aud. În mod normal, ar trebui să putem primi informații în legătură cu um, lista scurtă a persoanelor care ar putea fi nominalizate pentru această poziție. Știu că comisarul Șefcovici este are competența de a face aceste informa informații publice, dar uh, vreau să țineți cont de dezamăgirea noastră și să ne furnizați informații. Doamna Sipel are cuvântul. Ja, vielen Dank. Ich möchte zu drei Dingen. Vă mulțumesc. Aș dori să mă refer la trei puncte pe scurt. În primul rând, drepturile procedurale. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru propunerile suplimentare pe care le-a făcut, dar aș dori să mă refer și la cele spuse de doamna Sargentini. Cred că în contextul colaborării tot mai strânse între poliție și autoritățile judiciare este absolut urgent ca și în domeniul uh, drepturilor procedurale să ajungem la o îmbunătățire a situației. Nu cred că este permis, nu ar trebui să fie permis ca statele membre în uh, acest context să propună unii pași înapoi. Tocmai de aceea mă bucură faptul că propunerea făcută de comisie reprezintă de fapt un pas înainte. Acum câteva lucruri uh, referitoare la libertatea de mișcare. Într-adevăr, libertatea de mișcare a cetățenilor europeni reprezintă o valoare fundamentală în Uniunea Europeană și lucrurile pe care le-am auzit din Regatul Unit și din uh, partea guvernului federal german sunt inacceptabile. Avem într-adevăr probleme legate de libertatea de mișcare. Pe plan național nu avem, nu putem spune că există o problemă uh, legată de imigrație, imigrarea uh, romilor. Ace- aceste probleme se restrâng la câteva orașe. Și în Germania, cel puțin, autoritățile locale sunt foarte active. Din păcate, unele dintre ele sunt puțin depășite de situație, dar în acest context trebuie să apelăm nu doar la fondurile europene, dar și la resursele financiare proprii fiecărui stat uh, național în parte, care și ele sunt uh, responsabile pentru apărarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Și apoi, ultimul punct, doamna Reding, v-ați referit și dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal și la programele de supraveghere NSA. Într-adevăr, am auzit și eu aceste zvonuri care ne spun că au existat 43 de candidaturi, din acestea au rămas 10 și apoi 5 și, până la urmă, există zvonul cum că nimeni nu va mai fi propus pentru acest post sau uh, doar trei persoane. Deci, și până la urmă se pare că va fi favorizată o persoană care are o atitudine mai prietenoasă față de Statele Unite ale Americii. Nu pot să-mi exprim uh, opinia clară față de acest zvon, fiind un zvon. Dar oricum, Există acest zvon conform căruia există doar trei propuneri. Știm foarte bine că este vorba de fapt de ocuparea a două posturi și atunci un număr de trei mi se pare prea redus. Nu se reflectă deloc um, competențele pe care le are Parlamentul European de a-și spune cuvântul uh, în această problemă și sper că veți uh, combate aceste zvonuri. Mulțumesc, doamna Latford. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă adresez o întrebare legată de directiva propusă privind drepturile procedurale, care include propunerea cum că nu uh, uh, pot exista deloc uh, urmări sau, sau constatări care se legătură cu dreptul la a păstra tăcerea. În anumite circunstanțe pot fi interpretări negative care se facă urmarea păstrării tăcerii. În, la tribunal de la Strasburg, în 2001, a existat uh, cazul Condru și uh, cred în care sentința a spus că legislația Regatului Unit uh, a găsit o soluție echilibrată în privința implicațiilor negative pe care le are păstrarea tăcerii. Se spune că trebuie ca tăcerea să fie relevantă în uh, ar, în creșterea gradului de convingere, nivelul de convingere al dovezilor prezentate. Aș vrea să știu dacă în legătură cu aceste consecințe negative, implicații negative, propunerea a făcut vreo propunere în legătură cu posibilele consecințe negative ale păstrării tăcerii împotriva uh, hotărârii Tribunalului de la Strasburg. Uh, Am impresia că mai multe state membre nu țin uh, cont de uh, lege și aș vrea să știu care este acordul la care se va ajunge în legătură cu această directivă. În al doilea rând, uh, lucrăm la un raport pe care îl pregătesc eu. Eu lucrez de aproape cu raportorul din umbră la un raport din proprie inițiativă legat de mandatul european de arestare. Nu știu dacă ați putut urmări acest caz, dar una dintre ideile cu care am venit, pe care le propunem, este să solicităm Comisiei să vină cu o propunere legislativă pentru o posibilă măsură orizontală care să vină să acopere toate uh, instrumentele de recunoaștere reciprocă, precum uh, um, temeiurile pentru um, refuzarea drepturilor fundamentale sau uh, pe ce baze se dau um, ordinele europene de anchetare, căile de atac juridice și chestiuni similare. aceste chestiuni ar putea fi um, analizate deodată sau înainte de deschiderea uh, discuțiilor pe tema mandatului european de arestare. așa să știu dacă aveți în vedere propunerea vreunei măsuri orizontale care să cuprindă toate instrumentele de recunoaștere reciprocă în acest sens. Domnul De Jong. Mulțumesc, um, doamnă președinte. Sunt de acord cu doamna Sargentini în ceea ce privește asistența juridică în uh, țările de jos și drepturile procedurale. Situația este foarte gravă și sper că doamna comisar Reding intenționează să ia măsuri. În al doilea rând, săptămâna aceasta am citit în presă că România a adoptat uh, lege prin care a decriminalizat uh, corupția, care nu mai este acum infracțiune penală. Foarte interesant, dar uh, care, este, uh, care sunt consecințele acestei chestiuni asupra libertății de mișcare a acestei măsuri luate în România? Și ce fel de măsuri a luat doamna comisar în această privință, care mi se pare foarte gravă? În al treilea rând, procurorul european am citit um, comunicatul Comisiei. Dar cum evaluați, doamnă comisar Reding, evoluțiile din Consiliu și cum um, poate funcționa acest lucru în cadrul uh, cooperării consolidate și cum ar fi afectate OLAF și Eurojust? Am impresia că lucrurile s-au complicat foarte mult și au devenit foarte dificil de gestionat. Domnul Kirkop a spus uh, o chestiune în legătură cu uh, sancțiunile minime. Am observat la Parlament că propunerea Comisiei nu a fost foarte bine gândită, poate, și că poate ar fi mai bine dacă Comisia n-ar face o propunere nouă, ar trimite un fel de document de lucru uh, prin care să explice cum pot fi aplicate sentințe minime în întreaga Europa, indiferent de infracțiunile comise. Dar Gânț are cuvântul. Mulțumesc. S-au uh, adresat multe întrebări, s-au și spus multe lucruri. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Am două întrebări. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că justiția uh, penală este foarte importantă pentru încredere reciprocă și pentru o bună cooperare între statele membre. Aveți uh, intenția de a extinde mandatul FRA, Agenția Drepturilor Fundamentale, pentru a include acest uh, domeniu? Și a doua întrebare are de-a face cu comunicarea ce se referă la statul de drept. Ați menționat că în primăvară se va publica această comunicare. Parlamentul a solicitat în repetate rânduri, prin mai multe rapoarte, crearea unui astfel de mecanism. Aș vrea să ne precizați o dată, dacă se poate, o dată a publicării acestei comunicări. Întrebarea este importantă pentru că aș vrea să știu dacă acest Parlament sau dacă în această legislatură noi vom putea analiza această comunicare, vom putea reflecta asupra ei. Dacă comunicarea va, avea, va fi publicată la începutul lunii martie, o vom putea face. Dacă nu, nu va fi posibil. De deci aceea aș vrea să ne spuneți cu multă precizie câte ceva despre dată. Mulțumesc, domnul Bronx, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar. A vorbit despre modificări procedurale în ceea ce privește mandatul european de arestare, precum asistența judiciară, de exemplu. Însă o chestiune nu a fost deloc uh, avută în vedere și anume uh, capacitatea unui tribunal dintr-o țară în care se uh, um, cere extradarea să analizeze dovezile și să respingă mandatul de arestare pe temeiul dovezilor insuficiente. Uh, în țara mea, magistrații aveau dreptul um, de a respinge această solicitare dacă dovezile nu erau la nivelul celor necesare într-un proces criminal. Însă, de când s-a introdus uh, amatorul european de arestare, lipsa dovezilor nu reprezintă un temei adecvat pentru refuz. Spuneți că libertatea de mișcare este dreptul cel mai uh, apreciat de cetățenii europeni. Când mobilitatea um, se face între state comparabile ca um, bogăție, exercitarea acestor drepturi este minimă, însă atunci când PIB-urile pe cap de locuitor uh, diferă de trei ori mai mult între state, această mobilitate înseamnă, este rețeta perfectă pentru uh, încărcarea serviciilor sociale, supraîncărcarea serviciilor sociale ale statului mai bogat pentru că are loc uh, migrația în valuri foarte voluminoase. Libertatea de circulație este importantă, dar nu ar trebui să fie mai importantă decât uh, drepturile fundamentale precum uh, cel de exprimare și de asociere. Uh, cei care practică această migrație doresc să aibă dreptul de a munci, dar nu uh, și dreptul, de a, uh, dreptul nostru de a critica aceste acțiuni. Doamna Invelt. Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva întrebări scurte. În primul rând, uh, sunt de acord cu observația domnului comisar legată de programele pe 5 ani. Sunt de acord cu îngrijorările colegilor în legătură cu procedura pentru nominalizarea Observatorului European pentru Protecția Datelor. A doua întrebare se referă la viitoarea solicitare a Parlamentului uh, în lumina raportului doamnei Lunacek pentru o foaie de uh, parcurs pentru uh, drepturile minorităților sexuale. Cred că este urgentă prezentarea unei propuneri și nu trebuie să lăsăm această misiune pe mâinile judecătorilor. Atât uh, curții, tribunalele europene cât și naționale au uh, dat câteva sentințe favorabile drepturilor min minorităților, dar nu cred că trebuie să lăsăm această problemă în mâna tribunalelor, ci că ar trebui să luăm noi deciziile politice și să definim politicile. Și o ultimă întrebare, știu că nu este portofoliul dumneavoastră și vom discuta mai târziu uh, acest subiect. Mă refer la transparență și la accesul documentelor. Știu că nu este de competența directă a dumneavoastră, însă cred că ține de răspunderea tuturor să uh, creăm o adevărată cultură a transparenței, lucru care este vital și pentru domeniul politic de care vă ocupați dumneavoastră, pentru că face parte din procesul de uh, evaluare esențial într-o democrație. Aș vrea să-mi spuneți ce, ce părere aveți despre blocajul actual și ce propuneți pentru a debloca situația. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bauer. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să vă pun o altă întrebare. Suntem confruntați în mod cotidian cu diferite provocări și deseori ne dorim răspunsuri europene la întrebările și problemele pe care le avem. Cred că ar trebui să acordăm o atenție deosebită drepturilor copiilor. Știm foarte bine că se ajunge la anumite probleme într-o fam- familie multinațională, probleme care duc la o situație dificilă pentru copii. Ministerul Justiției din uh, Ungaria mi-a transmis următoarea întrebare. Își dorește Uniunea Europeană să adere la un uh, acord internațional care să guverneze, de exemplu, timpul pentru fiecare părinte um, în care își poate vizita copilul, pentru că asemenea aspecte nu sunt uh, reglementate cel puțin uh, până acum, uh, nici măcar prin, în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Domnul Fos, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această posibilitate de a avea un schimb de opinii. Eu aș avea o întrebare în primul rând, legată de alegerea unui nou uh, observator european pentru protecție, protecția datelor cu caracter personal. A doua întrebare se leagă de ce se întâmplă în uh, dosarul, pachetul referitor la protecția datelor. Aș dori să știu care sunt intențiile Consiliului pentru viitor, chiar dacă în acest moment perspectiva nu este una foarte pozitivă, dar puteți să ne oferiți câteva informații legate de orizontul viitor al acestui pachet. Apoi, al treilea, a treia întrebare se leagă de parchetul european, propunerea creării unui parchet european și cum va funcționa aceasta cu, cum va funcționa colaborarea cu Eurojust, de exemplu, dacă se preconizează, de fapt, existența unei uh, colaborări între parchetul european și Eurojust, astfel încât, uh, astfel încât să implicăm mai mult statele membre în această nouă instituție. Doamna președinte, nu mai există alte întrebări din partea membrilor comisiei. Vă dau din nou cuvântul, doamnă comisar. Uh, v-au fost adresate foarte multe întrebări. Da, mă bucur că avem suficient timp la dispoziție pentru a încerca să răspund pe larg la toate aceste întrebări. În legătură, în primul rând, cu asistența juridică. În propunerea pe care am făcut-o, am încercat să fiu foarte detaliată, dar să nu, am încercat să nu mergem prea departe, astfel încât să nu intervenim în detaliile specifice ale sistemelor um, juridice din fiecare stat uh, membru în parte, astfel încât ne-am concentrat doar asupra aspectelor principale care să ne permită să ajungem la un acord între Parlament și Consiliu. Pentru că dacă am fi avut o abordare idealistă, sunt sigură că în Consiliu s-ar manifesta o, în, o împotrivire unanimă. Deci propunerile noastre au fost făcute pentru a ne asigura că persoanele cele mai vulnerabile, cei reținuți în primele etape ale uh, procedurilor să beneficieze de o asemenea asistență juridică, acest aspect este foarte important, mai ales în contextul mandatului european de arestare, care se pune în aplicare într-un alt stat. Domnule Kirchhoff, turismul pentru a obține beneficii sociale este o întrebare ridicată și de alți membri. Pentru a clarifica situația, Comisia Europeană, pe baza datelor furnizate de statele membre, a realizat o analiză pentru a uh, observa dacă există un asemenea turism de obținere a beneficiilor sociale și dacă există, despre ce sume vorbim. Și lucrurile sunt foarte simple, dar aveți și dumneavoastră la dispoziție raportul pe care l-am publicat și noi, unde veți găsi toate detaliile necesare, dar în general, uh, aceste beneficii sunt distribuite într-un uh, mod covârșitor 85%, uh, 90% resortisanților din statul național respectiv. Un procentaj foarte mic, undeva între 0,4 și 2,4% din aceste beneficii ajung la cetățenii europeni. Situația este diferită de la statul membru la altul. De ce? Pentru că majoritatea cetățenilor europeni care circulă în mod liber în Europa fac acest lucru nu pentru a merge la lucru. Sper că ați înțeles ce am spus. Pe de altă parte, în unele state membre, și aici probabil motivele sunt legate de relațiile speciale întreținute cu resortițanți din uh, țări terțe, uh, sumele oferite resortisanților din aceste țări sunt până la de 10 ori mai mari comparativ cu cele de care se bucură cetățenii europeni. Înțeleg că pot exista probleme în unele state membre în temeiul legilor naționale, pentru că unele sisteme naționale permit celor care vin în statul uh, respectiv, dintr-un alt stat, să obțină uh, beneficii sociale din prima zi în care ajung în statul respectiv. Acest lucru nu este prevăzut în directivă. În directiva europeană se preconizează foarte clar că cetățenii europeni care doresc să rămână într-un stat trebuie să demonstreze că au un venit suficient de mare care să le permite să se întrețină în statul respectiv. Problemele sunt cauzate de legile uh, foarte care sunt scrise și funcționează în favoarea celor care vin în statul respectiv. Problemele nu sunt cauzate de Uh, dreptul comunitar, ci de propriile legi. Am cerut statelor membre să-și analizeze aceste legi și să revină în cele din urmă cu picioarele pe pământ și să rezolve problemele acolo unde se manifestă aceste probleme. Tot din acest punct de vedere, m-a bucurat foarte mult faptul că la întâlnirea ministrilor de interne de la Consiliu, de la Consiliul Jai, că un singur stat membru a cerut modificarea directivei privind libera circulație. Unele state membre au cerut asistență în cazurile unde s-a văzut că există unele abuzuri și tocmai acest lucru a făcut Comisia prin propunerea publicată. Acum, în legătură cu sancțiunile penale. Îmi aduc încă aminte Când mă pregăteam pentru audierea mea ca comisar, care era situația la momentul respectiv când vine vorba de dreptul penal. Era vorba de doar de măsuri represive. Era o situație de, de înțeles pentru că sistemul fusese creat fără implicarea Parlamentului European, pentru că tratatul de la Lisabona nu fusese încă ratificat și tot sistemul fusese creat în contextul mentalității existente după atacurile din 11 uh, septembrie. Și, oricum, foarte multe măsuri nu au fost puse în aplicare pentru că ele nu fuseseră bine uh, bine creată de la bun început. Așadar, la un moment dat, a trebuit uh, descoperit celălalt element din uh, ecuație. Este vorba de drepturile procedurale. Dacă există uh, măsurile acestea punitive, nu poți să ignori că trebuie să respecti niște drepturi procedurale. Și acesta, acesta este procesul în care ne aflăm acum pentru a ajunge la o recunoaștere reciprocă și la o încredere reciprocă. Pe de altă parte, trebuie să respectăm temeiul juridic și principiile uh, proporționalității și subsidiarității în momentul în care redactăm propunerile noastre și am, acest lucru este valabil pentru toate propunerile făcute de Comisia Europeană, ține seama întotdeauna de temeiul juridic existent. Domnul Albrecht a pus o întrebare legată de um, Ordinul European de Anchetă și, într-adevăr, și aici a trebuit să ajungem la un echilibru cu drepturile procedurale. Ei bine, nu eu m-am ocupat de acest pachet, este o idee care provine tot um, dinaintea intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona și Într-adevăr, nici pe mine nu mă mulțumește foarte mult uh, textul uh, propus și m-a mirat și faptul că Parlamentul European a acceptat propunerea uh, venită din partea Consiliului din punctul de vedere a protejării datelor și acest ghișeu permanent. S-au purtat foarte multe discuții din multe perspective și în Parlament și în Consiliu Consiliul este, dorește să ia o decizie, însă, din păcate, a complicat lucrurile. Și aveți dreptate, ar fi mult mai ușor să revenim la cele obținute în Consiliu pe parcursul președinției irlandeze și apoi să analizăm uh, hotărârile luate de Parlament și apoi să încercăm să vedem dacă se poate ajunge la un acord între Consiliu și Parlament. Eu consider că acest acord este posibil pentru că nu avem nevoie de noi uh, discuții. Deja am discutat toate aspectele. Trebuie să luăm o decizie. Suntem sau nu de acord? Și următoarea președinție și-a exprimat uh, bunăvoința din acest punct de vedere, considerând că acest pachet de protecție a datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate, cred că vom uh, reuși să încheiem acest uh, pachet și sunt convinsă că și Parlamentul European va putea contribui din acest punct de vedere. Unii dintre dumneavoastră ați pus întrebări legate de nominalizările pentru Observatorul European pentru Protecția datelor cu caracter personal. Am auzit și eu toate aceste zvonuri care circulă și ce pot să vă spun este faptul că procesul, procedura de nominalizare este în desfășurare și sper să mă înțelegeți că nu pot să comentez pe marginea unei proceduri în desfășurare. Acest observator este o instituție independentă, o independență uh, prevăzută în tratate. Și unul din motivele pentru care nu eu sunt uh, persoana care alege uh, acest observator se leagă tocmai de garantarea independenței. Drept urmare, Comisia nu se poate implica în această procedură pentru a nu influența un uh, subiect care este foarte bine cunoscut de comisie și pentru a garanta o procedură independentă. Dacă acest subiect ar fi discutat în Colegiul Comisarilor, vă asigur că eu aș susține întotdeauna o soluție care să protejeze independența și uh, credibilitatea Observatorului European pentru protecția datelor cu caracter personal. Însă, datorită faptului că în acest moment procedurile sunt în desfășurare, eu am toată încrederea că colegul meu, domnul Șefcovici, se va, înălța la, se va ridica la înălțimea cererilor. Doamna Sargentini și doamna Sipol au afirmat că în aceste momente dificile pentru statele membre nu trebuie să reducem drepturile de care se bucură cetățenii noștri, ci trebuie să păstrăm aceste drepturi. Și este exact lucrul pe care ni-l dorim și noi. În speranța că elementele importante vor putea fi păstrate în statele membre și că reducerile operate vor fi operate acolo unde acest lucru este posibil. V-ați referit la libertatea de mișcare. Aceasta este un drept fundamental al cetățenilor europeni. Este o realitate. Acest drept este perceput ca atare de către de către cetățenii europeni. Ajunge să vă uitați la Eurobarometru. care reflectă opiniile populației uh, într-un mod uh, orizontal în uh, Europa. Și veți uh, observa cât de importantă este libertatea de mișcare pentru cetățenii europeni. Deci nu este vorba doar de un drept fundamental, ci și de un uh, drept perceput ca fiind un drept fundamental. Și într-adevăr, aveți dreptate, problemele se concentrează în anumite regiuni doar. Acesta este motivul pentru care am transmis o invitație primarilor din uh, regiunile respective pentru a participa la o conferință organizată de noi pentru a înțelege care, sunt, care este cadrul de reglementare, care sunt posibilitățile existente și din punct de vedere financiar, pentru că circulă foarte multe mituri și în aceste condiții este foarte important să putem reacționa. Am primit și eu unele scrisori din partea unor unor uh, primari care uh, sunt de bună uh, credință, au încercat să rezolve problemele cu care se, se confruntă, dar sunt depășiți pentru că este vorba de o, de o problemă foarte concentrată în anumite locuri. Din punct de vedere orizontal, această problemă nu este una majoră. Însă dacă toate, toate aceste probleme se regăsesc într-un singur loc, cel puțin se creează această percepție că problema ar fi una mult mai mare. Doamna Latford s-a referit la dreptul de a păstra tăcerea. Acest drept este unul uh, foarte sensibil, sensibil, la fel cum se întâmplă și cu prezumția de nevinovăție, de fapt, ambele aspecte se regăsesc în aceeași propunere legislativă. În ciuda standardelor Curții Europene pentru Drepturile Omului, se pare că nu există o protecție suficientă pentru cei acuzați în practică. această curte, Curte Europeană de, pentru Drepturile Omului, între 2007 și 2012, a declarat că în 25 de cazuri, 11 state membre au încălcat aceste principii fundamentale și știm foarte bine că este vorba doar de vârful icebergului. Și acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că cadrul legislativ al statelor membre prevede deja o, un anumit grad de protecție a prezumției de nevinovăție. Noi am abordat doar anumite aspecte legate de uh, prezumția de vinovăție, dar nu um, aspectele legate de dreptul penal material, cum ar fi, de exemplu, dreptul de a uh, prezenta dovezi în fața instanței am ținut seama, desigur, de, de diferențele existente între sistemul continental și cel din Regatul Unit, unde există tradiția common law, și am încercat să găsim o soluție care să împace cele două uh, sisteme diferite. Acum, în legătură cu situația din România și legea recentă care dezincriminează corupția, Comisia își va exprima poziția în cadrul raportului MCV, care cred că urmează să fie publicat în luna ianuarie, dar pot să vă spun de pe acum că ne îngrijorează evoluțiile negative legate de lupta anticorupție. Doamna Gânț m-a întrebat dacă ne dorim extinderea mandatului FRA și asupra uh, infracțiunilor penale. Nu știu dacă Parlamentul European cunoaște acest lucru, însă Comisia Europeană a propus uh, extinderea competențelor FRA și Parlamentul a fost de acord cu uh, propunerea Comisiei. Consiliul, în uh, unanimitate, însă, a refuzat orice extindere a mandatului uh, Agenției uh, Europene privind drepturile fundamentale. deci cred că ar trebui să vă adresați Consiliului cu această întrebare. În legătură acum cu statul de drept. Știți foarte bine că președintele Comisiei, domnul uh, Barroso, își asumă răspunderea pe marginea acestui punct. Lucrăm în, uh, în uh, continuare pe marginea acestui punct. Domnul Barroso mi-a spus întotdeauna că în, la primăvară, dar știți foarte bine cum e cu primăvara în țările din, uh, din sud, aceasta sosește mai devreme decât în țările din nord. Deci dacă vă veți întâlni cu domnul Barroso, Vă rog să-i transmiteți că vă doriți această propunere cât mai repede posibil, pentru că eu am impresia că suntem aproape gata și uh, rămâne doar ca ea să fie propusă de domnul Barroso. Văd că domnul Brons a părăsit sala, deci nu cred că trebuie să-i mai răspund la întrebare. Întrebările doamnei Infeld raportul privind foaia de parcurs referitoare la drepturile LGBT. Deja de câțiva ani încerc să mă asigur că noile propuneri uh, legislative ale Comisiei Europene sunt conforme cu articolul 21 din Carta privind uh, drepturile fundamentale în uh, Uniunea Europeană. Și pot să vă dau și alte exemple. Știți foarte bine când este vorba de directiva privind calificările uh, profesionale, uh, conține, de exemplu, prevederea o dispoziție referitoare la interzicerea discriminării pe baza orientării sexuale. La fel se întâmplă și cu uh, solicitările de azil. În mod sistematic, orice propunere făcută de Comisia Europeană este analizată din acest punct de vedere și uh, luăm măsurile necesare pentru a o alinia. De asemenea, încercăm să impunem aceste, ă, aceste aspecte în ă, achiul deja existent. Am deschis mai multe cazuri de încălcare a tratatelor și am intervenit în mod regulat în statele membre dacă un ă, stat membru a refuzat să, să acorde dreptul de liberă mișcare partenerii, partenerilor de orientări sexuale uh, diferite. Deci avem, încercăm să avem o abordare foarte uh, sistematică. Uh, la fel se întâmplă cu regimurile matrimoniale, de exemplu. Am prevăzut acolo o definiție neutră, astfel încât în momentul în care un stat membru acceptă o căsătorie, un alt stat membru nu are dreptul de a nu accepta consecințele unei căsătorii între două persoane de, de sex diferit. Pot să vă dau și mai multe exemple. Aceste exemple le-am uh, menționat și um, la conferința pe care am organizat-o în Haga și vă asigur că este o abordare sistematică care se regăsește la toate nivelurile politicilor pe care le purtăm. Acum, când vine vorba de accesul la documente, știu că există opinii diferite între unii membri ai uh, Parlamentului European și Comisia Europeană și nu aș dori să intervin în uh, această discuție, însă uh, tema este una foarte sensibilă, drept urmare o să las la latitudinea dumneavoastră și a experților cu care discutați, experților din comisie. Doamna Bauer s-a referit la un punct foarte dificil și chiar dacă dumnei nu mai este prezentă, aș dori să-i răspund la întrebare pentru că consider că pe foarte mulți dintre dumneavoastră interesează situația copiilor um, în urma unui uh, divorț. Deseori, din acest punct de vedere, competențele noastre sunt uh, limitate, însă am lucrat împreună cu unii ministri de justiție în unele spețe transfrontaliere și dia- acest dialog s-a dovedit a fi unul uh, rodnic în unele cazuri, însă, din păcate, nu întotdeauna. Și apoi întrebarea domnului Fos. Cred că am oferit deja un uh, răspuns atât din punctul de vedere al Observatorului European privind uh, protecția datelor cu caracter personal și a, a noi, noului cadru de reglementare. Apoi, în legătură cu parchetul uh, european. Întotdeauna, de la bun început, a fost clar că această propunere de, de crearea unui parchet european va duce la o dezbatere. Pentru că în tratate deja se, se prevede ce anume trebuie să facem dacă nu se ajunge la un, unanimitate. Știți foarte bine că unele state membre sunt deja, nu se implică deloc în acest proiect. Regatul Unic, Danemarca și Irlanda. Alte state membre discută această propunere. Unele state o susțin uh, în mod puternic, alte state membre își pun niște întrebări serioase în acest moment. Este o discuție care va continua Însă, această propunere reprezintă o prioritate și pentru viitoarea președinție Elena. Deci se va încerca um, purtarea unor discuții pentru a ajunge la unanimitate. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, conform articolului 86 din tratate, trebuie să trecem la următorul pas, o cooperare consolidată între cel puțin 9 state membre dar eu sunt sigură că mai mult de 9 state membre vor dori să participe la o cooperare consolidată. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc, doamnă vicepreședintă, pentru, pentru răspunsurile detaliate. Doamna Gomez dorește să vă mai pună o întrebare foarte pe scurt. Like, have... Doamnă comisar Reding, vroiam să vă întreb de ce spuneți că raportul anticorupție se află într-un moment dificil? Pentru că l-așteptam în anul acesta. Sorry, um, I, I didn't say that. Îmi pare rău, dar n-am spus asta. Eu am răspuns la o întrebare nu, ceea ce vreau să spun este că e vorba de raportul doamnei Malmström împotriva corupției, iar întrebarea care mi-a fost adresată era alta, referitoare la România și noua lege din România pentru decriminalizarea corupției. E vorba de două chestiuni diferite și v-am spus că, da, într-adevăr, sunt îngrijorată de ceea ce se întâmplă în unele state membre și felul în care lupta împotriva corupției nu face deloc progrese așa cum ar fi trebuit să o facă. Dar vă rog să nu mă interpretați greșit, n-am vrut să spun nimic în numele doamnei Malmström și a dosarelor care țin de competența dânsei. Este ceva cu totul diferit și nu vroiam să iau cuvântul la acest punct pentru că nu știu care este situația actuală. Mulțumesc, doamna Reding. Mulțumesc uh, și colegilor. Și sunteți binevenită întotdeauna la noi, doamna comisar. Now uh, we have on the agenda. Acum, pe ordinea de zi, avem următorul punct, punctul 6, sediul CEPOL. Și uh, ministrul uh, din Ungaria, ministrul de interne din Ungaria pe care l-am invitat este prezent, colegii de asemenea, așa că aș propune să continuăm ședința noastră, deci să nu facem o pauză, așa cum uh, era prevăzut pentru a începe la 16.30. Take uh, seat. rog pe domnul ministru să ia loc.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 let people who wish to leave the room to leave the room and then V-aș ruga să părăsiți sala în liniște pentru a continua lucrările noastre. Următorul punct este deci uh, punctul 6, sediul CEPOL. A, ah, Uh, as you know, does it work? După cum știți, la ora actuală sediul CEPOL este la Bramshill, în Regatul Unit, dar guvernul Regatului Unit a anunțat că va închide acest site în 2014 și că nu mai dorește să găzduiască pe teritoriul său această agenție. Pe 8, octombrie, Consiliul a luat o decizie prin care arăta că preferința pentru noul sediu al CEPOL este Budapesta, în Ungaria, și 25 de state membre au prezentat un proiect legislativ în acest sens. Iată de ce l-am invitat pe domnul ministru de interne din Ungaria, Sandor Pintor, și mulțumim pentru că a acceptat invitația noastră. Schimbarea sediului CEPOL implică totuși și modificarea unui act legal care se poate face doar pe via codeciziei, așa că Parlamentul și Consiliul trebuie să o facă în modalitatea cea mai bună cu putință. Am invitat uh, prin urmare și Serviciul Juridic al Parlamentului pentru a ne face o scurtă prezentare a punctului său de vedere și vom asculta și președinția lituaniană pentru a vedea cum vor continua lucrările la Consiliu la această propunere și care este situația actuală. Iar după toate aceste prezentări am să dau cuvântul colegilor pentru a interveni și a pune întrebări. Domnule ministru, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și am uh, intervenit uh, în engleză până acum, pentru că așa este obiceiul. În general prezidez uh, în engleză, dar acum uh, vorbesc în limba mea maternă. Vă dau cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți de a vă prezenta candidatura Ungariei pentru a deține sediul CEPOL. Iată Înainte de a vă prezenta detaliile, aș vrea să fac o scurtă abordare subiectivă, deci în afara candidaturii oficiale. După procesul de transformare a societății maghiare din 91, în calitate de șef al poliției, am uh, asistat la această schimbare și am avut uh, ajutorul multor colegi europeni, uh, olandezi, din țări vecine, precum Austria, Elveția și așa mai departe. Am primit ajutor, ajutor care a făcut ca Ungaria să se transforme în mod rapid, să transforme forțele sale polițienești și să realizeze foarte rapid tranziția democratică. Principala așteptare pe care o aveam era aceea ca securitatea să ajungă la un nivel foarte ridicat și să se dezvolte în continuare și după aderare. Prin urmare, ne-am pregătit cu colegii noștri suedezi și ne-am dat seama că uh, acest progres se poate face doar prin formare. Așa că am spus că ne doream ca toți cetățenii Uniunii Europene să se simtă cât mai în siguranță, pentru ca în cazul în care ar apărea vreo problemă, aceștia să dispună de aceeași protecție polițienească în toate statele membre. Aceasta e valabil, bineînțeles, și pentru cei care au activități criminale. Trebuie să existe aceeași uh, amenințare din partea forțelor de poliție peste tot în Europa. Și acest lucru era posibil doar printr-un proces de formare uniform care să se facă în aceleași condiții în toate statele membre. Din păcate însă, pentru o anumită perioadă de timp n-am putut să influențez acest proces, dar vroiam să vă prezint această abordare subiectivă. Pentru că eu mi-am luat un angajament la nivel personal în ceea ce privește formarea pentru forțele de poliție. Și dorim să oferim cadrul cel mai potrivit pentru activitățile CEPOL. Și acum trecem la partea obiectivă și am să intru în mai multe detalii. Și pot să vă spun că ceea ce Consiliul, Comisia și chiar și dumneavoastră aici la Parlamentul European încă din uh, iulie 2012 ați adoptat o declarație comună care stabilea criteriile obiective pentru a putea găzdui sediul agențiilor europene. Pre 13 decembrie s-a luat o decizie la nivelul Consiliului de Ministri, o decizie conform căreia Țările care au aderat în 2004 aveau prioritate pentru desemnarea sediului agenției CEPOL. Iar Budapesta, în Ungaria, îndeplina criteriile necesare în proporție de 100%. Îndeplina condițiile stabilite în declarația comună și criteriile obiective pe care le susținuse de altfel Și e adevărat că din 2004 până acum niciun sediu al niciunei agenții europene nu s-a aflat pe teritoriul nostru. Așa că am să vă prezint acum aceste criterii obiective, respectiv 5 la număr. În primul rând, o accesibilitate sporită din punctul de vedere al locației, în al doilea rând, un nivel al instalațiilor deosebit de ridicat, un regim extins de privilegii și imunități. În al patrulea rând, posibilități de educație oferite pentru copiii personalului și, în al cincilea rând, servicii de sănătate de calitate și accesul pe piața muncii. Iată, întrebarea care se pune este dacă Budapesta este în stare să găzduiască un astfel de sediu și răspunsul este da, este unul afirmativ și uh, noi găzduim deja Colegiul de Poliție pentru Europa Centrală. Sediul acestuia se află la Budapesta, tot la inițiativa noastră și acest colegiu al Europei centrale este format din 8 state membre și este vorba de o instanță care este recunoscută la nivel internațional. E vorba de ILEA, Colegiul Internațional de Poliție, care are operațiuni de asemenea în Ungaria. Am avut ocazia să avem activități și cu FBI-ul, am început cu o cooperare încă din 95, avem 28 de țări care participă în procesele de formare și avem cursuri de pregătire a șefilor de poliție, pregătire la nivel înalt, deci este vorba de o adevărată mândrie națională pentru noi. Și Ministerul de Interne este uh, ar fi foarte mândru dacă ar uh, putea câștiga această competiție și ar um, găzdui acest sediu. Deci și pentru CEPOL. Din punct de vedere al percepției externe, Economist Intelligence Unit spunea că uh, nivelul calității de viață în Budapesta este unul din cele mai bune în Europa Centrală și de Est. Este pe lista primelor cinci orașe în ceea ce privește inovarea și nivelul tehnologic, deci iată uh, din punct de vedere al dimensiunii externe. Acum, pentru a analiza ce se întâmplă cu accesibilitatea, vedeți aici, uh, există în jur de 40 de zboruri zilnice, pentru a ajunge până la Budapesta. Există doar cinci capitale care nu sunt conectate direct, dar uh, Ljubljana oricum este ușor conectată prin uh, infrastructura rutieră pe autostradă. Acum, uh, în ceea ce privește instalațiile propriu-zise, acestea se află la 22 de kilometri de centrul orașului, 20 de kilometri pe autostradă, deci accesibilitatea este, bineînțeles, garantată. Unde se află această clădire? Este vorba de un centru dinamic în dezvoltare în Budapesta, unde se află principalele teatre, mijloace de transport foarte bune și în mod anecdotic v-aș spune că în afară de rețeaua de metrou Avem aici uh, și primia, prima linie de tramvai care a fost uh, stabilită în 94-96. Uh, deci, iată, posibilități de divertisment, centre comerciale, centre culturale care se află în împrejurim, teatru, opera și așa mai departe. Este vorba de o clădire istorică Clădirea, după cum spuneam, a fost um, renovată, mobilată, instalațiile tehnice sunt noi și depășim chiar criteriile obiective care sunt stabilite pentru sediul CEPOL. La 31 august 2014 vom fi pregătiți și această clădire va fi pusă la dispoziția CEPOL. În ceea ce privește cheltuielile de mantenanță, de securitate, toate cheltuielile anexe sunt garantate și acoperite pentru următorii 10 ani. 10 ani este o perioadă destul de uh, importantă, e vorba de în jur de 200.000 de euro anual care vin la bugetul Uniunii. Un alt element important, dacă există posibilitatea de a face sport pentru uh, cei care vor lucra acolo, dacă există instalații pentru timpul liber, bineînțeles, avem uh, teatre și tot felul de instalații de sport și altele. Există, de exemplu, Centrul Internațional de Formare, unde se poate uh, juca basket, uh, handball, uh, tenis, mă rog, tot felul de sporturi care uh, pot fi practicate la nivelul cel mai înalt. Dincolo de acest aspect și dimensiunea sportului, un alt um, aspect este cel al unui acord la care trebuie să ajungem pentru a stabili acest sediu. E nevoie de un acord pentru personalul ce va lucra la CEPOL și protecția lor din punct de vedere diplomatic. Ce se va întâmpla însă cu membrii familiei acestor persoane care vor lucra aici. Există mai multe posibilități de a asigura o educație privată și publică în funcție de vârstă, în funcție de limba dorită, engleză, franceză, germană, spaniolă, pentru, șase, pentru între 6 și 14 ani, vedeți că există posibilitatea de formare în patru limbi, pentru un număr ridicat de elevi. Și după aceea putem obține diploma după 18 ani în engleză sau franceză. În ceea ce privește serviciile de sănătate, la câțiva kilometri distanță există spitale accesibile se garantează și accesibilitatea pe piața muncii. Pentru cei care doresc să lucreze, există mai multe posibilități de a garanta acest acces. Budapesta reprezintă un adevărat centru pentru multinaționale. Se vorbesc multe limbi străine, engleză, franceză, germană, deci există posibilități de muncă și pentru cei care, membrii familiei care însoțesc personalul principal. Iată, deci, în ceea ce privește criteriile obiective, noi uh, le îndeplinim, îndeplinim așteptările Consiliului, ale Parlamentului și așteptările Comisiei Europene în acest sens. Nu există nicio agenție decentralizată care să aibă sediul la Uh, noi acasă până acum și pot să vă spun că Consiliul ne-a susținut candidatura cu unanimitate și acum vom viziona un mic film care vă va arăta cum am transformat această instalație, clădirea care va fi pusă la dispoziția CEPOL, un film foarte scurt pentru a putea oferi condițiile necesare CEPOL-ului și activităților sale. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră. akkor még egyszer köszönöm a miniszter úr hozzászólását. I was advised by the... Én mulțumim domnului ministru pentru intervenții. Vom da imediat membrilor deputaților europeni cuvântul pentru a-i adresa întrebări domnului ministru înainte de a, ca acesta să părăsească sala la orele 5. Vom asculta apoi și intervenția serviciului juridic și apoi uh, reprezentantului președinției lituaniene. lituaniene. Deci domnul, doamna Gânz, domnul Diaz de Mera, doamna Bauer, domnul Tavares, și doamna Gantz începe. Mulțumesc uh, foarte mult. Dacă nu vă deranjează, voi vorbi în limba engleză. E puțin mai ușor pentru noi. În primul rând, uh, aș dori să vă felicit pentru propunerea pe care ați uh, făcut-o. Din punct de vedere tehnic este excelent prezentată. M-am bucurat foarte mult să văd prezentat orașul meu natal și să văd câte avantaje poate oferi acestei agenții europene. Am o întrebare în legătură cu susținerea politică de care se bucură propunerea dumneavoastră. Am ascultat uh, mai multe comentarii anti-europene din partea uh, primului ministru al uh, Ungariei. A spus că Uniunea Europeană este inamicul Ungariei și a ungurilor. Mă surprinde foarte mult faptul că dumneavoastră faceți toate eforturile necesare și posibile pentru a atrage în Budapest această agenție. Sper că Budapesta va obține uh, sediul CEPOL. Însă nu înțeleg uh, această controversă și nu știu cum se pot concilia cele două poziții. Poate că ați auzit de uh, preocupările Comisiei Libe uh, legate de democrație și de evoluția în uh, privința statului de drept a, um, ultim, a, a um, actualului guvern maghiar. S-a pus problema dacă stabilirea sediului unei agenții europene în Ungaria, la Budapesta, este sau nu o idee bună. Sper că următorul guvern uh, maghiar va avea o um, evoluție mai bună în ceea ce privește statul de drept și democrația. M-aș bucura dacă ne-ați putea explica puțin situația. Serviciul juridic va lua cuvântul după noi și aș vrea să menționez o chestiune uh, puțin uh, separată de subiectul zilei. La Consiliu s-au luat decizii fără implicarea Parlamentului și a comisiilor relevante, uh, dar despre această temă vom vorbi ceva mai târziu. Mulțumesc, domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Știți, eu când solicit să intervin, uh, Întotdeauna o fac după ce ascult um, opinia Serviciului Juridic al Parlamentului. Așadar, acum uh, mă limitez la a-i spune domnului ministru că îi mulțumesc mult pentru informațiile furnizate, însă eu um, am anumite rețineri în ceea ce privește procedura și de aceea doresc să intervin după ce ascult opinia Serviciului Juridic. Mulțumesc mult, domnule ministru, și bine ați venit! Mulțumesc, doamna Bauer are cuvântul. Căsănă, ministerul, a bemutat așa. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru această prezentare. Îmi pare rău că am sosit uh, cu întârziere, însă se derulează în paralel mai multe evenimente și a trebuit să fiu prezentă la reuniunea altei comisii. Aș avea și eu o întrebare legată de procedură. Care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește modul în care s-a derulat procedura. Dacă am înțeles bine, s-a făcut o propunere, nu s-a luat încă nicio decizie. Eu aș vrea să vă întreb în ce punct al procesului ne aflăm acum. E important acest element pentru a ne putea face o idee în legătură cu situația. Mulțumesc, doamnă Bauer, mult avareș. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Eu aș vrea să mă refer la opinia domnului Diaz de Mera, raportorul pentru dosarul Europol, și la procedura ce trebuie urmată pentru stabilirea sediului uh, CEPOL. Aș vrea să ascult și eu opinia serviciului juridic și apoi voi interveni dacă va fi cazul. Atunci îi voi solicita doamnei președinte să îmi dea cuvântul dacă voi uh, simți nevoia să o fac. Eu vorbesc aici în două calități, cea de raportor din umbră pentru dosarul Europol și cea de raportor pentru uh, raportul privind rezoluția Parlamentului European în legătură cu um, uh, statul drepturilor omului, uh, statului de drept și fundamentale în uh, Ungaria. Trebuie să vă mărturisesc că procedura este foarte stângace și confuză. Vom asculta imediat și detaliile juridice, însă realitatea este că Parlamentul European încă trebuie să ia o decizie în privința dosarului Europol. Încă avem uh, o propunere legală din partea Comisiei Europene de a într uh, într-un la același sediu CEPOL și Europol. Eu sunt împotriva acestei fuziuni, întotdeauna am fost împotriva unirii celor două uh, instituții. Și uh, eu m-aș bucura dacă cepolul ar merge la Budapesta, Budapesta fiind un oraș minunat, însă până la urmă instituțiile europene au datoria de a colabora sincer și loial Comisia Europeană deja a început o procedură legală. Parlamentul și Consiliul au fost de acord în această privință. Însă trebuie să urmăm procedura prevăzută de lege și trebuie să așteptăm terminarea acestei proceduri înainte de deschiderea alteia noi. Nu credeți că aducem prejudiciu propunerii uh, legale a Comisiei care la o altă reuniune a noastră a spus că decizia luată de Consiliu a fost a, neadecvată atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere politic. Nu credeți că, aducând prejudiciu acestei proceduri, vă îndepărtați de obligația de a coopera sincer și loial cu Comisia Europeană? Și vom asculta imediat și detaliile, pentru că apare întrebarea, dacă înțelegeți și sunteți de acord că această decizie trebuie să fie luată de Parlament și Consiliu ca factor de codecizie, trebuie să ținem cont de un detaliu, nu le voi menționa pe toate, dar când vorbim de cooperarea în domeniul polițienesc, există un element important care nu se regăsește în raportul Parlamentului European, dar în raportul ONU. Domnul Navi Pillai, comisarul special pentru drepturile omului, a spus că pasivitatea forțelor polițienești uh, în uh, situațiile de atacuri împotriva minorităților au subminat a subminat uh, încrederea acestor minorități în forțele de ordine din Ungaria. Domnule ministru, credeți că comportamentul poliției maghiare s-a îmbunătățit în aceste privințe care au fost menționate în acest raport extrem de important al Națiunilor Unite? Și dacă poliția nu și-a schimbat atitudinea, ce intenționați să faceți și în cadrul acestei dorințe a orașului Budapesta de a deveni sediul CEPOL, veți folosi acest argument pentru a îndemna forțele de ordine maghiare să ia măsuri pozitive pentru îmbunătățirea atitudinii în această privință? Mulțumesc, domnule Tavaraș. După ce domnul ministru vă va răspunde, vom avea ocazia să ascultăm și opinia serviciului juridic. Domnul Tavaraș, intervenția mea s-a bazat pe presupunerea că vom asculta această opinie a serviciului juridic pentru că avem nevoie de uh, opinie serviciului juridic înainte de a asculta pe domnul ministru. Asta ați decis, domnul președinte? Întâi vreau să-i dau domnului ministru posibilitatea de a răspunde la întrebările care au fost adresate. După aceea vom asculta serviciul juridic și după cum ați văzut, și domnul Diaz de Mera a spus că va adresa întrebări serviciului juridic pentru a obține informații, după care vom asculta și președinția lituaniană, care va răspunde de asemenea la întrebări legate de chestiunea legată de președinție și de Consiliu. Acum dorim să-l lăsăm pe domnul ministru să răspundă la întrebările care au fost adresate. Dacă sunteți de acord. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Niciuna dintre întrebările care mi-au fost adresate nu uh, a pus sub semnul întrebării faptul că Budapesta se ridică la înălțimea acestei candidaturi. Nimeni n-a spus că Budapesta nu s-ar ridica la standardele necesare. Nu există niciun dubiu asupra faptului că Budapesta întrunește criteriile stabilite pentru a fi sediul CEPOL. Criterii stabilite chiar de dumneavoastră și Budapesta le întrunește în procent de 100%. Voi uh, începe cu întrebarea doamnei uh, Kinga Gönz dacă există susținere politică pentru stabilirea sediului CEPOL la Budapesta. Ei bine, da, ministrul de interne se bucură de susținere politică 100% din partea Parlamentului, pentru că toate partidele reprezentate în Parlament și chiar și cele care nu sunt reprezentate în Parlament sprijină această candidatură a orașului Budapesta. cetățenii europeni doresc ca siguranța să fie uh, tot mai mare. Ne simțim acasă, ne simțim la noi, pe teritoriul nostru, dacă avem uh, aceleași servicii de, politic, de poliție în toate țările. Acesta este obiectivul nostru. Și de aceea guvernul uh, maghiar și uh, clasa politică maghiară salută această candidatură. În ceea ce privește formarea polițiștilor și funcționarea CEPOL, trebuie spus că din, uh, din 91 nu s-a pus niciodată să semnul întrebării faptul că um, serviciile de ordine forțele de ordine n-ar funcționa uh, pe baza principiilor democratice. S-au făcut studii în străinătate pe care vi le pot uh, transmite în care se arată că dacă întrebăm cetățenii ce părere au, maghiarii consideră că, că polițiștii uh, din Ungaria sunt uh, pe primele locuri în ceea ce privește uh, serviciile de calitate. Polițiștii noștri uh, sunt foarte bine formați cu participarea colegilor din alte state ale Uniunii Europene. nu există sub nicio formă încălcare a drepturilor omului. Avem uh, o lege care reglementează um, eforturile poliției, uh, care datează din 1995 și am adoptat și achiul democratic al Uniunii Europene. În ceea ce privește domeniul penal, noi uh, suntem la nivelul uh, european uh, și mă refer aici atât la formare cât și la activitatea poliției. Dacă se încarcă drepturile omului, există, bineînțeles, consecințe și se deschid anchete. În ceea ce privește chestiunile ce țin de ordin juridic, voi lăsa serviciul juridic să intervină. Ceea ce s-a discutat la Consiliul de Ministri și procedura urmată a fost o procedură de nominalizare. Această procedură a fost adoptată de Consiliul de Ministri și nominalizarea a fost prezentată atât Parlamentului cât și Comisiei. Nu s-a luat nicio decizie pe care ar fi luat-o Consiliul singur. Nu, vreau să știm la Consiliul de Miniștri dacă avem sau nu un candidat. S-au prezentat mai multe candidaturi, printre care și Budapesta, și Budapesta a rămas pe lista candidaților. Și acum am prezentat această poziție Comisiei pentru aprobare. Domnule Tavareș, Dacă Parlamentul nu ar aproba această decizie, ea ar fi nulă și neavenită. Deci avem nevoie de aprobarea Parlamentului. Ați vorbit despre cooperarea dintre Parlament și Consiliul de Miniștri. Nu știu dacă Parlamentul a avut deja ocazia de a se pronunța în uh, lucrările pregătitoare. Mi s-a spus că Parlamentul nu a luat încă nicio decizie. Haideți să nu ardem etapele. Uh, noi așteptăm, desigur, ca Parlamentul să se exercite dreptul de a lua o decizie. Noi vrem să vedem și care este decizia Comisiei Europene, iar în ceea ce privește aspectele tehnice și politice, pot să vă spun că din punct de vedere politic nu uh, se pune problema. Și în ceea ce privește detaliile tehnice, cred că este mai în măsură să răspundă serviciul juridic. În privința minorităților, în Ungaria problema principală referitoare la minorități privește minoritatea romă. De când uh, am preluat eu această funcție, din 2010, pot să vă spun că înainte ca eu să preiau mandatul, de fapt, aveam deja probleme grave – noi am început cu formarea. Statele Unite, Canada, țările de jos, Suedia, dacă mi-aduc bine aminte, și Danemarca au cooperat cu noi pentru a crea un plan de formare, un plan educațional și uh, la care să participe polițiști. Ei au fost au primit cursuri de pregătire de care au beneficiat și aleșii locali din uh, localitățile populate de romi. Am uh, format personalul și numărul de incidente a scăzut uh, dramatic. Avem un element specific uh, Ungariei, și anume că minoritățile își pot forma propriile consilii municipale. Dacă se încearcă negarea acestor drepturi persoanele care se opun uh, dreptului de a face condiții municipale al minorităților, persoanele respective sunt anchetate penal. Nu știu dacă am uitat ceva. Mai adaug doar că atunci când am pregătit propunerea acestei candidaturi, la Consiliu am uh, primit propuneri din partea a 25 de state membre. Dacă mă aveți întrebări, vă rog să nu ezitați. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Dacă nu mai aveți întrebări, mă voi adresa acum serviciul juridic al Parlamentului, pe care îl voi invita să ne facă o scurtă prezentare a avizului juridic pe care a solicitat-o uh, Comisia Libe în privința acestui dosar. Și mulțumesc foarte mult, domnului ministru, pentru că a prezentat, ne-a prezentat candidatura maghiară. După cum am fost anunțați, domnul ministru trebuie să ne părăsească la ora 5. Deci vă rog să o faceți atunci când doriți. Am fost informată de secretariat că nu puteți rămâne peste această oră. Are cuvântul serviciul juridic. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Thank you, Chair. <clears throat> In November, we... Vă mulțumesc, doamnă președintă. În luna noiembrie am primit o cerere din partea dumneavoastră de a redacta, redacta un aviz uh, legat de temeiul juridic și procedura de luare a unei decizii pentru modificarea sediului uh, Colegiului European pentru Poliție. Ne-au fost adresate mai multe întrebări și o să încerc să vă spun pe scurt care sunt concluziile la care am ajuns. Prima întrebare s-a referit la stabilirea faptului ca urmare a urm- intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, procedura legislativă ordinară, dacă este procedura corectă pentru uh, implicarea Parlamentului European în această procedură. Concluzia noastră este că după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, temeiul juridic corect pentru modificarea acestei decizii este articolul 87, alineatul 2, litera B din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Aceasta este una din dispozițiile tratatului care înlocuiește articolul 30 din fostul tratat al Uniunii Europene, care reprezenta temeiul juridic pentru decizia CEPOL. Articolul 87, alineatul 2, litera B, se referă la uh, recursul la procedura legislativă um, ordinară. A doua întrebare, de fapt, consta din două întrebări. Prima se referea la faptul dacă procedura decizională ar trebui să fie una diferită datorită faptului că modificarea uh, deciziei CEPOL se referă la sediul CEPOL. Răspunsul la această întrebare este nu. Singura posibilitate de modificare articolului 4 a deciziei CEPOL Uh, trebuie să treacă prin uh, procedura legislativă normală. A doua întrebare este dacă articolul 341 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene se trebuie aplicat în această speță. Articolul 341 se referă la stabilirea sediului instituțiilor Uniunii Europene. CEPOL nu este una din instituțiile Uniunii Europene. Drept urmare, articolul 341 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene nu trebuie să se aplice, pentru că este vorba de o agenție. A treia întrebare a cerut clarificarea statului legal a abordării comune a Uniunii Europene referitoare la agențiile descentralizate și dacă există implicații uh, juridice asupra procedurii de modificare a deciziei CEPOL. Alineatul 5 a declarației comune a Parlamentului, Consiliului și Comisiei referitor la agențiile decentralizate arată foarte clar că atât declarația comună cât și abordarea comună nu au un caracter legal obligatoriu. Deci uh, nu sunt afectate atribuțiile instituțiilor în cadrul procedurii legislative. Drept urmare, acest document nu are niciun fel de statut legal obligatoriu și nu impune niciun fel de obligație legală instituțiilor uh, Uniunii Europene și nici legiuitorilor europeni. Instituțiile se obligă să țină cont de abordarea comună în, în contextul deciziilor viitoare referitoare la agențiile Uniunii Europene, însă acest lucru nu înseamnă că abordarea comună are vreun efect uh, legal obligatoriu asupra uh, legiuitorilor și asupra procedurii legislative care trebuie urmată dacă se modifică articolul 4 din decizia CEPOL. A patra întrebare se referă la uh, greutatea și consecințele deciziei politice uh, pentru o uh, relocare temporară a sediului CEPOL, uh, decizie luată la Consiliul JAI din 8 octombrie. O modificare a sediului uh, CEPOL cere fie modificarea deciziei CEPOL sau adoptarea unui nou act legislativ care abrogă decizia CEPOL. Ambele opțiuni uh, cer respectarea dispozițiilor din tratat care există în vigoare în acest moment. Articolul 87, alineatul 2, litera B, um, face referire la procedura legislativă ordinară și stabilește o egalitate între Consiliu și Parli- uh, Parlament în calitate de colegiuitori. Decizia politică luată în cadrul Consiliului Jai nu poate duce la o derogare de la procedura decizională stabilită în tratate și nu are niciun efect obligatoriu asupra Parlamentului. Natura temporară a unui act nu are niciun impact asupra procedurii um, care trebuie urmată în momentul în care se modifică actul respectiv, procedura respectivă rămânând cea uh, prevăzută în tratate. Concluzia drept urmare este că acordul politic uh, încheiat de Consiliu de mutare a sedului CEPOL la Budapest rămâne, din punct de vedere legal, doar un acord politic de care instituțiile pot să țină seama, dar nu afectează nici cum prerogativele Parlamentului în cadrul procedurii legislative uh, ordinare. A cincea întrebare se referă la relația între regulamentul pentru Europol și inițiativa posibilă luată conform articolului 76 referitoare la modificarea sedului CEPOL. Articolul 76 spune că această cooperare polițienească poate, fi, poate să se bazeze fie pe o propunere făcută de la Comisie sau uh, să aibă loc în urma unei inițiative venite din partea unui sfert a statelor membre. În situația actuală, inițiativa a venit din partea statelor membre. Până când decizia CEPOL nu a fost abrogată, ea există în continuare și este așadar posibil să fie modificată, chiar dacă discuțiile vor ajunge la concluzia că uh, Uh, decizia CEPOL va trebui uh, abrogată, așa cum s-ar întâmpla prin, prin intermediul uh, regulamentului privind Europol. În ceea ce privește prerogativele Parlamentului European, care ar putea fi subminate în cazul inițiativei bazate pe articolul 76, Um, cred că totuși trebuie urmată procedura legislativă ordinară. Dacă propunerea inițiativă vine din partea Comisiei sau dacă inițiativa vine din uh, partea statelor membre, acest lucru nu are niciun impact asupra procedurii legislative care trebuie fi urmată, aceasta fiind aceeași în ambele cazuri. Drept urmare, în cazul dreptului de inițiativă bazat pe articolul 76 din Tratatul de Funcționare Uniunii Europene, prerogativele Parlamentului nu ar fi subminate. O asemenea inițiativă face necesară folosirea procedurii legislative ordinare pentru adoptarea actului legislativ propus, ceea ce înseamnă că este vorba de aceeași procedură ca și cea care urmează să fie folosită în cazul în care va fi adoptat regulamentul Europol. Acestea sunt pe scurt concluziile la care am ajuns noi în momentul în care am redactat acest aviz um, juridic și dacă aveți întrebări, vă vom sta la dispoziție. Aș dori să vă întreb, spune doamna președinte, dacă doriți să ascultați părerea președinției lituaniene sau să, ad- să puneți întrebări acum. Nu. Deci atunci vom asculta în primul rând poziția președinției lituaniene. Care îi dau cuvântul? Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați membri ai Comisiei LIBA și stimați oaspeți. Mă bucură faptul că am această oportunitate pentru a vă prezenta poziția președinției în este vorba de un punct de care nu doream să ne ocupăm uh, la începutul președinției noastre, dar a trebuit să găsim o soluție necesară în mod urgent la această problemă. Doresc să mulțumesc de asemenea pentru explicațiile cuprinzătoare venite din partea serviciului, serviciului juridic al Parlamentului European. Acest aviz corespunde cu părerile noastre pe care le-am avut în momentul în care am inițiat acest exercițiu. De fapt, toți cei prezenți în această sală sunt conștienți de faptul că a trebuit găsită o soluție la această problemă în urma deciziei unilaterale a Regatului Unit de a nu mai găzdui uh, cepolul în Bram în Bramshill. And in parallel, uh, respective Libe Committee. Comisia Libe și Consiliul JAI din uh, iunie au ajuns uh, în mod paralel la concluzia că propunerea de regulament referitoare la Europol, prin care Comisia propusese contopirea Europol cu CEPOL nu poate fi acceptată. Deci această propunere de contopire a fost respinsă. Ținând seama de această situație și de faptul că ne apropiem de sfârșitul acestui ciclu politic și anul următor urmează alegeri pentru un nou Parlament European, am fost obligați să găsim o soluție rapidă și simplă Drept urmare, după cum s-a spus de mai multe ori, în luna octombrie, Consiliul a adoptat o decizie unanimă care se referă la mutarea acestui sediu al CEPOL de la Bramsil la Budapesta. Este foarte important să subliniez faptul că 25 de state membre, deci toate statele membre, au prezentat o, o inițiativă legislativă de modificare articolului 4 din decizia CEPOL, prin care se declară în mod expres că sediul CEPOL este în Bramsil, în Regatul Unit. și această decizie a fost transmisă Parlamentelor Naționale, Parlamentului Național și Comisiei pe data de 4 decembrie. Aș dori să subliniez faptul că pro, propunerea de regulament trebuie să fie adoptată în codecizie între Consiliu și Parlamentul European, așa cum uh, pe bună dreptate a arătat și serviciul juridic al Parlamentului European. Ținând seama de faptul că Noul sediu din Budapesta va fi disponibil din data de 31 august 2014 și de faptul că uh, Regatul Unit a prelungit contractul de închiriere a clădirilor din Bramsil doar până pe data de 1 septembrie 2014, a devenit clar că această decizie trebuie luată până la uh, înainte alegerilor uh, uh, europene de anul viitor. Deci cel mai târziu până în aprilie, astfel încât mutarea să poată să aibă loc uh, vara viitoare. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, drept urmare, însă sper sincer că ambii colegiuitori și noi la Consiliu considerăm că această procedură este una normală și vom depune toate eforturile necesare pentru a putea ajunge la un acord comun, pentru că este în interesul nostru ca această instituție să-și poată continua activitatea fără întreruperi. Și uh, văd că directorul CEPOL aici prezent este de acord cu cele spuse de mine. Drept urmare, Salut faptul că Parlamentul European a numit deja un raport pentru acest dosar. Din partea Consiliului, noi am cerut statelor membre să ne transmită comentariile scrise pe marginea acestui text, comentarii care urmează să fie discutate la întâlnirea uh, organizată pe data de 10 ianuarie, deci după vacanța de sărbători. Suntem convinși, drept urmare, că președinția Elena va continua cooperarea cu Parlamentul European și va reuși să închidă acest dosar. Și suntem de acord cu procedura propusă de serviciul juridic. Închei acum și dacă aveți întrebări, o stau la dispoziție pentru a vă răspunde. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să întreb comisia dacă dorește să ia cuvântul. Da, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă. Nu aș dori să spun uh, nimic în legătură cu calitatea candidaturii uh, Ungariei candidatură prezentată atât de elocvent de domnul ministru în urmă cu câteva minute, dar permiteți-mi să spun câteva, câteva cuvinte despre procedura legată de inițiativa care vine din partea statelor uh, membre. Serviciile Comisiei se află acum în procesul de propunere de redactare a avizului Comisiei referitoare la această formă de inițiativă din partea statelor membre. Până când vom adopta acest, această părere oficială, pot să vă spun următoarele lucruri. În primul rând, Comisia a luat act de faptul că propunerea de modificare a acestei decizii CEPOL nu se referă la uh, mutarea temporară a sediului CEPOL. După cum a spus domnul Tavares, ar trebui să ne aducem aminte că avem în fața noastră o propunere referitoare la regulamentul privind Europol, propunere discutată în acest moment de colegiuitori. După cum am avut uh, ocazia să vă spunem pe data de 17 octombrie, propunerea Comisiei referitoare la Europol a fost guvernată de necesitatea de a găsi modalități de îmbunătățire a cooperării uh, polițienești și a pregătirii profesionale uh, polițienești. Propunerea a avut două obiective. Să ajungem la sinergii funcționale pe de o parte și la economisiri de costuri pe de altă parte. Toate acestea trebuie înțelese în contextul general al procesului de reformă și de, trebuie să țină seama de uh, abordarea comună legată de gestionarea agențiilor descentralizate. Tocmai de aceea, Comisia Europeană consideră că această temă a sedului CEPOL trebuie înțeleasă în contextul general trebuie înțeleasă în uh, contextul acestei propuneri uh, legislative foarte importante, regulamentul Europol. Drept urmare, inițiativa statelor membre referitoare la sediul CEPOL va fi analizată de Comisia Europeană, ținând seama de aceste două obiective pe care tocmai le-am menționat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dragi colegi! Până acum doar doi colegi uh, doresc să iau cuvântul, nu? Și doamna, domnul Diaz de Mera, domnul Tavare și doamna Gânț. Domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, doamna președinte. Pe mm, comentariile care le-am făcut pe 8, iată, se adeveresc astăzi. Toate îndoile mele referitoare la procedură s-au uh, dovedit a fi reale în această după masă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru munca extraordinară, științifică și tehnică făcută de serviciile Parlamentului, servicii juridice. Vă felicit și a, mă simt identificat pe deplin cu raportul pe care l-ați făcut dumneavoastră. Noi nu trecem peste competențele Consiliului, dar pe de altă parte nu dorim ca nici Consiliul să treacă peste competențele noastre. Aș vrea însă să dau dovadă de o atitudine constructivă și aș dori să fac un apel pentru a ajunge la un consens interinstituțional și pentru a găsi o soluție pentru această problemă. După cum spuneam foarte clar, procedura de utilizat uh, este procedura legislativă ordinară și anume articolul 76 TFUE. Și, așa cum vă spuneam, uh, bun venit la clubul codeciziei. CEPOL-ul nu este o instituție în confruntate cu 341. Instituțiile comunitare sunt cele așa cum arată articolul 13 al Tratatului Uniunii Europene și acestea sunt foarte clare. Abordarea comună pentru agenții nu este, așa cum spuneau și serviciile juridice, un text obligatoriu din punct de vedere juridic. Și iată, avem dovada clară aici, Institutul European pentru Inovare și Tehnologie. Toate măsurile temporare și provizorii nu sunt contemplate la titlul 5 al TFUE. Acordul politic de la Consiliu, și repet, acest acord politic, pentru că l-am înscris și serviciile juridice confirmă acest lucru și nu e vorba aici de vot, ci de acordul politic de la Consiliu, nu are niciun fel de consecință juridică și nu reprezintă o procedură legislativă și a procedura aplicată este cea ordinară, respectând competențele Parlamentului. Articolul 76 arată în mod clar că se utilizează această procedură legislativă ordinară. Și eu sunt de acord și am spus-o înainte de oricine altcineva aici, sunt absolut de acord cu ce a spus Comisia s-a lansat o propunere legislativă și aceasta este uh, îndoielnică. Așa că trebuie să se facă o propunere nouă, nouă care să țină cont de toate aceste competențe. Așa cum arăta și raportul serviciului juridic, și citez, atâta timp cât va exista o decizie CEPOL, ea se poate modifica sau se poate propune un act care să includă derogarea sa. Deși Comisia a prezentat deja o propunere care, dacă se adoptă, ar putea face ca decizia asupra CEPOL să fie derogată. Și am încheiat citatul. Și atunci ce vom face prin această modificare a articolului 4 a deciziei Consiliului? este un drum inutil pe care suntem. Iată de ce am așteptat cu foarte mare interes și uh, vreau să văd care este evaluarea juridică pe care o va face comisia, cea pe care ne-a spus că o va face comisia acum câteva clipe, colega de la comisie. Pe de altă parte, există trei pericole mari pe care le-am identificat eu pentru această nouă propunere legislativă. Puteți fi de acord cu mine sau nu, dar eu vă spun cu toată sinceritatea care sunt aceste trei mari pericole, pentru că ele trebuie analizate de părțile implicate. Primul pericol. Chiar și britanicii au spus acest lucru, pentru că britanicii uh, consideră că trebuie să se aplice 341. Ei arată că e nevoie de un amendament de eliminare britanicii spune că e nevoie deci de un astfel de amendament de eliminare. Iată de ce nu s-a semnat propunerea. Deci orice deputat poate prezenta un astfel de amendament de eliminare la articolul 4. Acesta este primul pericol pe care îl avem. În al doilea rând, votul de la plenară. Plenara poate să se pronunțe în mod pozitiv sau negativ. Acesta este un alt pericol pe care nu l-am analizat și pentru care la sfârșitul intervenției mele am să vă fac o propunere. Și un al treilea pericol, pentru că trei sau patru colegi au făcut deja referință la el și în special eu. Cel de-al treilea pericol este ca Comisia, pentru că Comisia Europeană tocmai a prezentat o propunere, o propunere și vă citesc care este titlul acesteia regulament referitor la Agenția Europeană pentru Cooperare și uh, funcțiunile coercitive Europol și prin care se derogă se face derogare de la deciziile 341 uh, JAI și 681 JAI. Și de la, această, de la acest proiect legislativ eu sunt raportor. Dacă se merge mai departe cu acest regulament, atunci, practic, totul este derogat și știți ce se întâmplă după aceea. Uh, și în continuare, și mâine vom vorbi despre, tot despre protecția datelor. Deci, doamnă președintă, pentru a avea o atitudine constructivă, așa cum am avut-o și la început, cred că dacă urmăm această procedură legislativă ordinară, ar trebui să ajungem în plus și la un acord interinstituțional. Un acord între Consiliu, Parlament și Comisie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Tavares, vă rog. Mulțumesc, doamna Președinte. Aș vrea întâi să adresez o întrebare Consiliului, președinției lituaniene. Este aceeași întrebare pe care am pus-o deja domnului ministru Pintor din Ungaria. Dumneavoastră ne-ați spus că exista deja o propunere legală din partea Comisiei și că asta înseamnă că orice instituție a Uniunii și a statelor membre ar trebui să se abțină de la orice fel de acțiune care ar pune în pericol un mandat al unei instituții europene atât timp cât acesta este în vigoare. Deci cum credeți că este compatibil faptul că Consiliul a hotărât asupra propunerii legislative care este deja pe masa negocierilor și a fost prezentată de comisie cu principiul unei cooperări sincere și loiale. Și a doua întrebare pentru serviciul juridic. Vreau să clarific un lucru. Dacă decizia CEPOL nu este modificată, asta înseamnă că din punct de vedere legal, sediul rămâne acolo unde este. Și asta înseamnă că statul membru respectiv este obligat să facă tot ce este necesar pentru a menține sediul acolo, atâta timp cât această decizie nu este abrogată. Iată, o întrebare la care vreau un răspuns de genul da sau nu. O a treia întrebare. ce ar trebui să facă Parlamentul acum? Pentru că Parlamentul nu poate avea proceduri de codecizie care să se suprapună pe aceeași temă. Și care ar fi poziția Parlamentului? Și asta este o întrebare pentru noi toți, dar poate și pentru serviciul juridic care se poate pronunța în acest sens. Deci, în ce poziție s-ar afla Parlamentul din punct de vedere politic și tehnic dacă urmăm cele două căi în același timp, pe de o parte o decizie a Comisiei și pe de altă parte cea a Consiliului, care sunt contradictorii între ele. Și un ultim comentariu, comentariu aș vrea să uh, întreb Consiliul care este răspunsul dumneavoastră la comentariul făcut de Comisie astăzi. Și atunci când a vorbit domnul Prive, în urmă cu aproape o lună, se spunea că decizia Consiliului era nepotrivită din punct de vedere tehnic și din punct de vedere politic inoportună și la momentul acela n-am avut un răspuns din partea Consiliului, aș dori să-l avem acum. Mulțumesc, doamna Ganț. Mulțumesc. Aș avea și eu aceeași întrebare. Pentru că Comisia este în continuare pentru această fuziune, o chestiune pe care am dezbătut-o de mai multe ori și, și știm foarte clar că aici la Comisia Libe nu se susține proiectul de fuziune. Există însă presiuni puternice și cred că este de răspunderea noastră să punem capăt acestui proces. Practic aici se face o legătură între cele două chestiuni, problema fuziunii și a independenței CEPOL și problema sediului. Și a, propunerea este aici în fața noastră pentru a muta sediul la Budapesta. Întrebarea mea către Comisie, Consiliu și de asemenea pentru Serviciul Juridic care ar fi modalitatea cea mai eficientă pentru a ieși din această problemă neclară. Pentru că este foarte important să finalizăm și raportul asupra Europol. Aș vrea să văd care este soluția clară, cel puțin la sfârșitul acestei dezbateri, cum putem fi mai eficienți pentru a rezolva aceste probleme. Mulțumesc și pentru că nu mai sunt alți colegi, am să dau cuvântul serviciului juridic. Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește întrebarea domnului Tavares, Aș vrea în primul rând să vă spun că această întrebare nu ne-a fost adresată în mod direct, însă în principiu am putea spune că până la abrogarea deciziei CEPOL, atâta timp cât ea este în vigoare, este obligatorie și ea trebuie respectată de către Regatul Unit în ceea ce privește uh, oferirea sediului pentru CEPOL. Însă nu este vorba de o obligație în decizia asupra CEPOL în sine. Trebuie să ținem cont doar de faptul că acordul asupra sediului între Uh, ce, între CEPOL și Regatul Unit, la articolul 21, aliniatul 3, se arată că în cazul în care sediul CEPOL este mutat de pe teritoriul Regatului Britanic, aceasta nu va mai fi în vigoare după perioada care este necesară pentru uh, mutarea tuturor proprietăților cepolului pe, la celălalt sediu. Deci nu este foarte clar, dar un lucru e clar, că Regatul Unit, Guvernul Regatului Unit are obligația de a oferi uh, sediul pentru CEPOL. Cea de-a doua întrebare, care cred că ne-a fost pusă de asemenea de domnul Tavares. Dacă decizia asupra CEPOL este modificată, așa cum se arată în regulamentul propus de comisie și acesta dacă se adoptă, atunci regulamentul Europol va abroga decizia referitoare la CEPOL, dar dacă decizia asupra CEPOL este abrogată, atunci ce se va întâmpla cu ea? putem avea o astfel de abrogare și după ea, prin adoptarea regulamentului asupra Europol, putem avea abrogarea deciziei asupra CEPOL. Este vorba de o decizie pe care trebuie să o ia brațul legislativ. Acest lucru este posibil prin, regulamentul, prin adoptarea regulamentului Europol de abrogarea deciziei CEPOL, așa cum spuneam și în avizul nostru juridic. În sfârșit a existat uh, o altă întrebare a doamnei Gonț, și anume ce ar trebui să facă Parlamentul. Cred că aceasta depinde de decizia luată de brațul uh, legiuitor. Singurul lucru pe care l-am spus noi era că Parlamentul trebuie să țină cont, în conformitate cu declarația comună și abordarea comună, să țină cont de poziția celorlalte instituții. Dar toate aceste acte legislative nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și singura posibilitate de a modifica decizia CEPOL sau de a o abroga este în continuare cea oferită de procedura legislativă ordinară. Deci, aceasta este, până la urmă, decizia legiuitorilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Acum dau cuvântul din nou reprezentantului președinției lituaniene. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte succint. Sunt 100% de acord cu antevorbitorul meu, cu reprezentantul Serviciului Juridic al Parlamentului. Aceasta este abordarea pe care a avut-o și Consiliul. Noi nu putem crea un precedent în acest caz. Și vreau să subliniez încă o dată. Practic, am căzut în capcana acestei uh, situații cu care ne confruntăm. Atunci când a venit uh, o inițiativă din partea Comisiei în ceea ce privește Europolul și aceasta este în curs și știm că nu va fi finalizată până în luna martie, e clar ce se întâmplă. Pe de altă parte, Regatul Unit și-a exprimat dorința de a pune capăt acordului între Regatul Unit în calitate de țară gazdă și agenția CEPOL în ceea ce privește sediul de la Bramshill. Este dreptul lor, așa cum a menționat foarte corect serviciul juridic. Deci acestea sunt uh, circumstanțele reale și trebuie să reacționăm. Sunt absolut de acord cu abordarea prezentată trebuie să fie un acord între gentlemen în ceea ce privește diversele instituții ale Uniunii pentru a soluționa această problemă, în așa fel încât CEPOL-ul, în calitate de agenție europeană care este responsabilă pentru uh, trainingul, uh, pentru formarea forțelor de aplicare a legii, să-și continue activitatea fără probleme. Trebuie să se elimine această situație actuală plină de incertitudini. Comisia spunea că s-a terminat uh, perioada provizionalităților în deciziile Consiliului. Însă mai avem multă marjă de manevră pentru a ajunge la un compromis în următoarele negocieri, tocmai utilizând procedura legislativă ordinară. Iată deci care este situația și invităm toate instituțiile să se așeze la masa negocierilor pentru a găsi o soluție cât mai rapid cu putință. Deocamdată avem o soluție provizorie care trebuie luată nimic mai mult. Ministrii și-au utilizat dreptul prin acea abordare comună care a fost deja menționată aici și care nu este obligatorie din punct de vedere legal. Dar acesta era dreptul Consiliului de a defini statul membru și orașul. Și acest sediu provizoriu ar putea fi mutat în cazul în care se ajunge la un acord. Dacă nu facem acest lucru, atunci această agenție atât de importantă va rămâne într-o situație foarte nesigură și nu știu cine ar avea de câștigat de pe urma unui astfel de joc. Și n-am nimic altceva de adăugat. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Debate. Vom încheia dezbaterea de azi. Domnul Tavaraș, o chestiune legată de procedură. Reprezentantul președinției a spus că un uh, stat membru are dreptul de a termina acordul, așa cum a spus și serviciul juridic. Dar am auzit cu toții că serviciul juridic a spus că statul membru are obligația de a continua să ofere sediul cepolului pe teritoriul său. Deci aș vrea să se consemneze că că s-a vorbit despre articolul 40 și că i s-a adresat o întrebare președinției legată de acest articol la care nu s-a răspuns. Doriți să răspundeți? Consiliul uh, nu agrează situația creată când Regatul Unic a exprimat intenția de a ieși din acest acord. Însă acest lucru face parte din acordul între Regatul Unic și CEPOL. Deci se prevede în acord că Regatul Unic poate termina acordul unilateral. Însă vom putea analiza problema în continuare și cred că toate instituțiile trebuie să asculte comentariile și opiniile serviciilor juridice respective legat de sancțiunile care pot fi aplicate pentru această măsură. Încă mai putem negocia cum se poate reflecta asupra consecințelor acestor, acestei situații și consecințele inițiativei Consiliului. Aș vrea să subliniez că printre cele 25 state membre nu figurează Regatul Unit, Irlanda, Danemarca, pentru că acestea au un statut special. Mulțumesc! Dori, dacă doriți să interveniți, vă rog să o faceți foarte succint. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că mă oferiți ocazia de a lua cuvântul. Comisia a vorbit la reuniunea anterioară LIBE. De atunci s-au făcut progrese. Comisia a luat notă de măsurile constructive care s-au uh, luat în uh, cele două brațe ale co-legislatorilor în privința propunerii Europol. Dorim să folosim acest simbol și să încurajăm și să susținem, dacă se poate, un acord în primă lectură. Am spus că pentru comisie problema sediului CEPOL trebuie interpretată în contextul reformei funcționale și uh, din punct de vedere al um, forțelor polițienești. Doamna Gânț a vorbit despre faptul că Comisia insistă asupra fuziunii. Este clar, după mai multe luni de discuții și negocieri și din uh, intervențiile anterioare ale Comisiei, că noi uh, suntem dispuși să reflectăm asupra unor aranjamente acceptabile de către ambele părți, însă aceste aranjamente trebuie să respecte obiectivele uh, raționalizării și sinergiilor. Și în acest sens sunt de acord cu domnul raportor Diaz de Mera de a avea, uh, cu inițiativa dânsului de a avea un acord sau o discuție interinstituțională în care să putem uh, analiza căi noi de a merge înainte. De asemenea, ne-am putea gândi și la varianta stabilirii sediului celor două instituții, CEPOL și Europol, în același loc, ele rămânând însă independente și autonome din punct de vedere funcțional și juridic. Și Comisia este um, preocupată de CEPOL și de așteptările personalului CEPOL și dorim um, să se poată asigura uh, certitudinea în acest sens. Mulțumesc, vom încheia discuțiile pe tema acestui punct de pe ordinea de zi. mulțumim tuturor celor care au participat la dezbatere. Și trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, accesul public la documente. În perioada 2011-2013, raportoarea este doamna Intveld. Poate vă amintiți că acest uh, raport uh, a fost elaborat conform articolului 104 din regulile de procedură. Ultimul raport prezentat uh, conform acestui articol a fost al doamnei Sargentini. Nu voi intra în detalii. Vreau doar să adaug, după ce părăsesc sala colegii noștri, pe care îi rog să o facă cât mai repede, pentru că dorim să continuăm. Trebuie să fiu mai strictă. Ni s-a spus că doamna Somnuș va fi uh, înlocuit de domnul Fos, care va face prezentarea din partea raportorului din umbră pentru acest raport. Deci, doamna Invel, tare cuvântul și apoi raportorul din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, a durat uh, ceva vreme să um, revină pe ordinea de zi acest raport uh, după raportul domnului Haupta. Sper că la sfârșitul acestui mandat vom uh, avea o dezbatere serioasă și profundă pe tema transparenței și accesului la documente, un subiect care consider eu că este cheie pentru viitorul Uniunii Europene. Dacă analizăm uh, contextul în care s-a elaborat acest raport, știu că, în primul rând, suntem acum uh, sub incidența Tratatului de la Lisabona. Avem, uh, de la publicarea ultimului raport, jurisprudență nouă jurisprudență care a fost declanșată, pe care chiar eu însă le-am uh, înaintat Curții Europene de Justiție de la Luxemburg. Și cred că știm cu toții foarte bine că cetățenii solicită mai multă transparență și acces la documente. Comisia și Consiliul ne-au spus că uneori uh, transparența poate aduce prejudiciu uh, negocierilor internaționale, de exemplu, dar cazul ACTA a demonstrat că lucrurile stau chiar invers, că lipsa transparenței este ceea ce prejudicează negocierile, pentru că cetățenii își pierd încrederea în noi. Din punctul meu de vedere, dezbaterea trebuie să se centreze pe modul în care putem schimba cultura, de la o cultură a diplomaților în care Uniunea Europeană era uh, Uh, un proiect al um, funcționarilor publici și a diplomaților care aveau cultura discreției și sec- secretului, cum schimbăm această cultură într-una a transparenței și a participării cetățenești. E vorba de răspundere și de o adevărată uniune democratică a cetățenilor. Cetă politicienii trebuie să fie ținuți uh, răspunzători, iar transparența uh, este cheia legitimității muncii noastre și ceea ce ne asigură susținerea populară. Raportul în sine nu este foarte extins. În primul rând, o notă de natură practică. a trebuit să elaborez acest raport în grabă. Unele dintre propunerile mele au sfârșit la considerente mai degrabă decât la, amenda, la articole, dar voi corecta acest lucru. Ca um, L, M, N și și K sunt uh, considerentele la care mă refer. Voi corecta acest lucru la amendamente. Dacă se face vreo referire la recomandările din uh, raportul Autorle, uh, lipsește, vreau să vă spun că ea, de fapt, toate aceste referiri trebuie incluse și aș vrea ca atât Consiliul cât și Comisia să răspundă la aceste recomandări. În uh, comentariile lor anuale. O altă recomandare importantă, cea de-a doua, se înțelege de la sine. Și anume că noi dorim ca regulamentul să fie revizuit urgent. Nu putem accepta faptul că el acum este blocat. Vreau să se consemneze că am ascultat, că am auzit că mai mulți um, colegi ar vrea să propună să înghițim propunerile Comisiei și Consiliului pentru transparență doar pentru a încheia acest dosar înainte de finalul mandatului. Eu niciodată nu am să susțin o asemenea propunere. Noi le datorăm cetățenilor să luptăm până la capăt pentru uh, creșterea transparenței și uh, răspunderii și nu pentru, uh, nu să acceptăm uh, ca aceste niveluri să scadă. Procedurile trebuie să fie mai ușoare, mai simple. Și eu solicit documente în calitatea mea de cetățean. Dacă se refuză accesul la documente, singura cale pe care o mai are cetățeanul este să se adreseze unui tribunal. Eu de 5 ani uh, am un caz pe rol uh, în legătură cu uh, refuzul unui acces la documente și încă nu văd finalul, nu știu când se va da o sentință în acest caz. Deci, procedura este foarte complicată și descurajantă. Trebuie să avem în vedere simplificarea procedurii. Mai există posibilitatea adresării mediatorului european ombudsmanului. Însă decizia ombudsmanului nu poate fi implementată, nu poate fi aplicată. Avem nevoie de proceduri mai rapide, mai puțin greoaie și mai accesibile pentru um, gestionarea plângerilor și trebuie să reducem um, nevoia de litigii. Aș vrea să mai propun un lucru și cred că toate instituțiile ar putea să decide să facă acest lucru chiar azi, să înființeze un uh, ofițer a, pentru transparență. Există în Statele Unite funcția de uh, ofițer pentru uh, respectarea uh, vieții private. Am putea să facem și noi ceva asemănător și ca această persoană să facă rapoarte independente anual. Uh, Aș propune ca toate instituțiile și agențiile Uniunii Europene să trebuiască să-și uh, revizuiască aranjamentele interne pentru raportarea um, procedurilor încălcate. Denunțarea nu poate fi uh, ridicată la uh, este un instrument democratic, dar trebuie să-l privim ca pe unul uh, de ultimă instanță. Trebuie să facem aranjamente instituționale de raportare a procedurilor încălcate. Și dacă recurgem la denunțători, aceștia trebuie să uh, beneficieze de protecția necesară. și modul în care se fac rapoarte pe aceste teme trebuie să fie îmbunătățit. Ar trebui ca toate aceste rapoarte să aibă același format pentru că ele să, pentru ca cifrele și statisticile să poată fi comparabile. Am uh, făcut observații legate și de programele uh, permisive, o parte a politicii de concurență. Comisia Europeană, prin DG Competition, vrea să creeze un fel de derogări automate de la regulile de transparență, de programele um, permisive, dar eu mă opun și mă apropii imediat și de concluzii. Trebuie să analizăm uh, și la modul în care Comisia și Consiliul aplică de obicei uh, temeiurile pentru acordarea derogării. De exemplu, uh, excepția pentru protecția relațiilor internaționale este folosit automat și uh, foarte des și în mod foarte prea larg, mult prea larg. Acest lucru s-a stabilit în jurisprudență în mod repetat și nu înțelegem absolut deloc de ce Comisia și Consiliul refuză să aplice, să respecte sentințele tribunalului. Avem nevoie de uh, proceduri, criterii și supraveghere uh, și supravegherea clasificării documentelor și procedurilor pentru uh, organizarea de reuniuni uh, cu ușile închise. Avem reguli, dar dacă Comisia și Consiliul sau Parlamentul European sau Europol sau o altă instanță decide să declare un document clasificat, să-l secretizeze, această măsură poate fi uh, contestată doar în fața unui tribunal. Nu există niciun fel de regulă sau procedură care să reglementeze secretizarea documentelor. Aș vrea știu că Comisia poate veni cu propuneri pentru reguli uh, de secretizare, dar avem nevoie și de un organism de supraveghere care să verifice procedura de secretizare. Deocamdată nu există așa ceva. Că raportoare sunt uh, dispusă să analizez critic practicile Parlamentului European însuși, pentru că ne place să criticăm Comisia și uh, consiliuri, dar și un jurnalist um, olandez a um, intentat un proces împotriva Parlamentului European și cred că trebuie să um, facem ceea ce le recomandăm altora să facă. În privința calendarului, amendamentele trebuie depuse până la 13 ianuarie. Vrem să votăm la LIBE în februarie și probabil că la plenara din martie vom vota. Cred că în a doua sesiune din februarie poate fi prea devreme, dar dacă putem face ceva, n-ar fi rău nici atunci. Mulțumesc, Sofie. Le dau acum uh, cuvântul raportorului număr, domnul Fost și apoi domnul Zomner. Vielen Dank. Ähm, um- Vă mulțumesc. Trebuie să spun că nu mai uh, pot aștepta reacțiile raportoarei la cele spuse de mine, pentru că trebuie să particip la o, lucrările în altei comisii. Oricum, eu o reprezint pe doamna Sommer, care nu poate fi astăzi aici. PPE-ul este de acord cu, acest, uh, cu această abordare, ne dorim și noi cât mai multă transparență, însă ne întrebăm dacă nu cumva, prin prea multă transparență, nu putem crea un fel de intransparență. Dacă trebuie să cauți prea multe informații, pur și simplu ți-e dificil să găsești anumite uh, lucruri. Deci cred că trebuie să cântărim foarte bine ce anume, cât, în ce mod uh, pot fi, poate fi, pot fi făcute accesibile uh, asemenea informații, pentru că nu, de, nu ne dorim să ajungem la o situație confuză uh, prin publicarea unor uh, lucruri care nu sunt esențiale, așa cum se propune de altfel. În plus, se pune întrebarea cum reușim să transparentizăm uh, procedurile și aici trebuie să ne, înțel- să ne întrebăm care sunt uh, punctele esențiale și mai puțin esențiale. Uh, s-a spus că directiva 1049 este una veche. Într-adevăr, aceasta trebuie aliniată la tratatul de la Lisabona, însă, dacă înțeleg eu bine lucrurile, prin propunerea din 2011 avem posibilitatea alinierii. Dacă există probleme în acest proces, desigur ar trebui să încercăm să mergem înainte. Însă, oricum, trebuie să ne concentrăm asupra elementelor esențiale funcționale importante pentru cetățeni și să nu publicăm toate lucrurile posibile, ci doar cele care sunt absolut fundamentale și esențiale pentru informare. Un punct un punct uh, special pentru mine îl reprezintă documentele esențiale în cadrul unor uh, negocieri uh, internaționale. S-a amintit exemplul ACTA, nu ar fi, procesul de negociere nu ar fi fost suficient de transparent. Probabil că acest lucru este adevărat, dar um, Aici se manifestă și această temere că libertatea pe internet ar fi puțin limitată. Eu nu sunt foarte sigur dacă acest exemplu este cel mai potrivit. Într-adevăr, există o legătură cu necesitatea de a publica mai multe informații, însă purtarea unor negocieri, poziția uh, unui actor în cadrul acestor uh, negocieri și ob- obligarea unui negociator de a transmite informații partenerului în cadrul negocierilor, nu cred că duce la rezultatele pe care ni le dorim noi. Dacă nu mă înșel, niciun grup politic din Parlamentul European nu își organizează întâlnirile interne, um, permițând accesul publicului la aceste, la aceste întâlniri. Eventual, documentele relevante pentru o, în cadrul unei negocieri pot fi făcut publice după ce aceste negocieri au fost încheiate. Nu pot să înțeleg care este plus valoarea publicării uh, punctelor importante într-o negociere pe parcursul negocierilor respective. Apoi, punerea în, punerea în aplicare a um, recomandărilor anuale din Parlamentul European mi se pare este o idee foarte bună. Dar cred că aceste recomandări trebuie să se bazeze întotdeauna pe un temei juridic. Nu putem să cerem uh, lucruri care nu au un temei juridic. Uh, recomandările respective nu pot fi puse în aplicare. Trebuie să respectăm uh, regulamentele care guvernează o admin, toate administrațiile, sau cel puțin acest lucru este valabil în, și în Germania, de exemplu, uh, chiar și o măsură, orice măsură administrativă trebuie să se bazeze pe un temei juridic. Dacă temeiul juridic lipsește, trebuie uh, adoptat un cadru legislativ care să permită apoi transformarea în realitate a recomandărilor respective. Apoi, uh, propunerea raportoarei referitoare la îmbunătățirea procedurală mi se pare o idee bună, dar uneori în text am, uh, am dacă citesc textul și formulările referitoare la acest uh, ofițer care să se ocupe de transparență, nu cred că uh, mergem, nu facem un, un, un, nu cred că facem un pas bun înainte. Mi se pare că propunerea este prea complicată și am putea profita de structuri existente deja. Uh, ce se întâmplă dacă persoana respectivă nu dispune de cadrul uh, legislativ necesar care să-i permită să gestioneze, să răspundă la toate aceste întrebări. Deci cred că mi se pare, o, mi se pare că este o propunere care complică uh, lucrurile din punct de vedere birocratic și știți foarte bine că PP-ul susține de fapt o reducere a birocrației dar sunt convins că am reușit să găsim o soluție mai simplă la acest punct. Apoi, cererea unui grad mai mare de transparență din partea unor uh, instituții nu cred că explică, uh, nu, nu cred că reflectă, de fapt, uh, dorința de transparență a cetățenilor. Pentru că am văzut care au fost rezultatele alegerilor, uh, ultimelor alegeri din uh, Germania nu au fost alese neapărat uh, în Bundestagul german partidele care au susținut cel mai mare grad de transparență. Cred că, într-adevăr, există un interes tot mai sporit pentru a obține informații, pentru a înțelege mai bine anumite procese să, uh, pentru a avea un partener căruia poți să-i adresezi o întrebare, dar nu cred că această tendință uh, reprezintă o dovadă care să susțină o evoluție în cadrul societății de a obține informații uh, suplimentare din toate punctele de vedere. Cred că această, acest argument nu trebuie să reprezintă să fie folosit pentru a, pentru a modifica într-un fel această propunere legislativă, ci este pur și simplu o tendință în societate. În concluzie, cred că acest uh, raport poate fi îmbunătățit. Cred că este putem să formulăm lucrurile mult mai, mult mai simplu, tocmai pentru a ne atinge obiectivele comune de a ajunge la o transparență mai mare. Vă mulțumesc, domnule Fos, doamna Sargentini. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc și doamnei uh, Infeld pentru raportul foarte bun pe care l-a pregătit eu înțeleg acest uh, raport ca o continuare a raportului colegului, colegii noastre Hautula, dar și ca o confirmare a muncii uh, domnului Cashman referitor, referitor la accesul publicului la uh, documentele oficiale. Noi trebuie să încercăm să găsim uh, soluții în aceste mm, domenii foarte Uh, limitate. Dumneavoastră propuneți înființarea unui, uh, unui ofițer care să fie responsabil pentru, pentru transparență, dar vedem care este reacția, reacția la această propunere, mai ales din partea uh, PPE-ului, care consideră că toate informațiile sunt confidențiale, secrete, cu excepția celor pe marginea cărora s-a decis altfel în instanță. Deci, aș dori să vă asigur de colaborarea mea și eu doresc ca toate informațiile să fie publice, cu excepția celor care reprezintă un pericol pentru ordinea publică. Anul trecut, în Comisia de Control Bugetar, am discutat un raport referitor la jurnalismul de investigație. Am discutat uh, situația jurnaliștilor care au nevoie de un spațiu de anchetă pentru a afla, de exemplu, dacă fondurile europene sunt bine cheltuite sau nu. Dumneavoastră v-ați referit la acta și eu mă aduc aminte acum de, mă gândesc la negocierile purtate cu Statele Unite ale Americii pentru parteneriatul transatlantic de investiții. Nu trebuie să uităm care este miza acestor uh, negocieri și nu discutăm aici de divulgarea strategiei într-o într-o negociere, dar trebuie să dai dovadă de deschidere față de opinia publică și față de polit- politicieni în general. Și ce mă surprinde pe mine prin această abordare uh, este faptul că se insistă asupra secretelor tocmai acum înaintea campaniei electorale. Știm foarte bine că cetățenii au tot mai puțină încredere în politicieni și ce este mai ușor pentru a, a cum putem obține mai ușor încrederea cetățenilor europeni decât fiind transparenți. Dacă această idee nu va fi acceptată, sunt de acord, într-adevăr trebuie să găsim alte soluții, să permitem cercetătorilor, anchetatorilor, jurnaliștilor de investigație să își desfășoare mai ușor uh, activitățile și trebuie să le oferim o, o protecție specială. Mulțumesc, doamna Sargentini, domnul De Jong are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Voi vorbi în limba engleză acum. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului. Este un raport uh, excelent, așa cum ne așteptăm. Ne așteptam, de fapt, din partea lui Sofie în acest domeniu. La fel ca Judith Argentini, și eu sunt dezamăgit de această situație cu câteva luni înainte alegerilor europene, se afirmă că cetățenii europeni nu sunt interesați de informațiile legate de Uniunea Europeană. Ei bine, eu am o experiență complet uh, diferită. Există o lipsă de informare, însă nu este vina cetățenilor, pentru că cetățenii doresc să afle mai multe lucruri. Un exemplu a fost oferit de doamna Sargentini. Există îngrijorări legate de negocierile purtate cu Statele Unite ale Americii și mi se pare uh, incredibil faptul că nu există o dezbatere publică pe marginea acestui acord, indiferent dacă ești de acord cu el sau nu, trebuie să admitem că acest acord de parteneriat va avea un impact în foarte, foarte multe domenii. Desigur, în anumite momente importante din cadrul negocierilor, uh, secretul este important, însă cetățenii trebuie să știe ce anume se negociază. Apoi, un alt lucru important menționat în acest raport este cererea de a, de a, fi, uh, de a avea o transparență în trialoguri mi se pare, nu înțeleg care este motivul pentru care aceste negocieri tripartite se, se poartă în spatele ușilor închise. Ar trebui să transmitem un mesaj diferit decât cel transmis de Consiliu și sunt cu totul de acord cu această recomandare. Cred că anumite puncte pot fi uh, Um, pot fi consolidate. Deci raportul poate deveni unul, uh, unul mai puternic. Este vorba de acest regulament 1049 din 2001. Uh, Cred că formularea referitoare la acest regulament poate fi una mai puternică pentru că nimeni nu mai poate înțelege faptul că nu s-au înregistrat progrese și apoi în legătură cu grupurile de experți. Cred că trebuie menționate ultimele evoluții și apoi în legătură cu cei care divulgă anumite informații din interior, formularea textului poate fi din nou una mai uh, puternică. Și cam atât aș avea de spus acum, dar în general sunt de acord cu forma proiectului de raport și nu uh, aș, nu accept niciun fel de încercare de diluare a acestui raport. Mulțumesc, domnule De Jong, să fie din nou cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua în Flamandă. Deși nu fac acest lucru în mod normal, da, știu că reprezentanții PP-ului nu mai sunt aici, deci poate nu ar trebui să le acord prea mare atenție. Dar am ascultat această afirmație, prea multă transparență și nu știu ce să înțeleg din ea. Există unele state în care to- uh, uh, toate informațiile sunt făcute publice, cu excepția Uh, unor cazuri uh, delicate. Când vine vorba acum de negocierile internaționale, nu cred că trebuie să uh, reinventăm noi roata așa cum își dorește de fapt PP-ul, pentru că există o, o jurisprudență clară. Judecători, avocați ne-au arătat ce avem de făcut. Lucrurile nu pot fi secretizate în mod automat. Este nevoie de o abordare uh, Uh, uh, strategică, structurată de uh, secretizare a unor acte. Deci, un asemenea act trebuie să fie unul justificat și este un lucru confirmat de jurisprudența existentă. În legătură cu crearea unor noi instituții Ei bine, nu doresc să creez noi instituții, noi uh, structuri, dacă acest lucru nu este necesar. Și mă adresez acum doamnei Sargentini. Există, există un cadru legislativ care guvernează accesul la informații și la anumite documente, dar practica ne arată că acest cadru legislativ nu funcționează întotdeauna uh, în mod adecvat. Deci această idee de, cre- de crearea unor proceduri care guvernează secretizarea unui document, uh, ei bine, nu există niciun fel de criterii și niciun fel de monitorizare pentru acest uh, proces. Trebuie să, dacă dorești să contești o asemenea decizie, trebuie să te adresezi unei instanțe. În legătură acum cu uh, ofițerul responsabil pentru transparență. Eu nu consider că această că această persoană urmează să analizeze cererile caz de la caz. Nu, este vorba de o persoană care se ocupă în mod general de toate aspectele de transparență dintr-o instituție sau dintr-o uh, întreprindere. O persoană care să aibă o perspectivă imparțială asupra uh, situației. Mă așteptam și mă aștept ca amendamentele din partea verzilor și GUE să consolideze și mai mult raportul meu și închei cu legătura creată cu alegerile care urmează să aibă loc peste câteva luni. Situația este simplă. Dacă, în calitate de cetățean european, doriți să fiți uh, păstrați, să, să rămâneți uh, în întuneric, puteți vota cu PPE-ul. Dacă nu, uh, aveți alte opțiuni. Acestea sunt alegerile clare. Da, Într-adevăr, se poartă în continuare negocierile legate de revizuirea acestui regulament și partidele politice trebuie să își spună foarte clar care este poziția lor și, contrar celor spuse de domnul Fost, eu sunt convinsă că acest subiect este foarte important pentru cetățenii. Indiferent dacă sunteți de acord cu Wikileaks sau nu, este evident că oamenii își doresc mai multe informații. Încrederea în instituțiile europene se află la cel mai scăzut nivel uh, istoric. Dacă cred că este un punct foarte important, transparența în uh, campania electorală. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Intfeld. Cred că putem trece la următorul și ultimul punct de pe ordinea de zi, dacă nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul. Termenul de depunere al amendamentelor este 13 ianuarie. Ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi este evaluarea justiției în domeniul justiției penale și a statului de drept și dau, cuvânt, cuvânt, dau cuvântul imediat doamnei Gânț pentru a ne prezenta uh, proiectul de raport o remarcă legată de procedură. Comisia noastră a cerut autorizarea acestui raport. Avizul uh, conferinței președinților a fost unul pozitiv, adoptat pe data de 27 noiembrie. Și acum așteptăm decizia finală a conferinței președinților. Doamna Gând, să aveți cuvântul. Uh, questions? Mulțumesc, Ryan, și eu să încep cu aceste chestiuni procedurale, pentru că așteptăm adoptarea finală a acestui raport încă din mai. Deci, iată, a trecut jumătate de an. Era la momentul în care coordonatorii, în mod unanim, au adoptat uh, să susțină acest dosar și a existat o luptă cu Comisia Juri în ceea ce privește domeniul de aplicare și titlul, dar acest lucru s-a rezolvat la conferința președinților de comisii în noiembrie, cum ați spus și dumneavoastră. Noi bănuiam că va exista o decizie la conferința de săptămâna trecută, deci pregătisem raportul și uh, trimisesem totul pentru această adoptare finală. Deci n-am de gând să discut despre conținutul acestui raport. Aș vrea să vă rog, în calitate de președintă a întâlnirii noastre de astăzi, să vă adresați conferinței președinților și să le cereți să dezbată acest punct, să-l pună pe ordinea de zi pentru următoarea întâlnire pentru că altfel nu putem merge mai departe și știm oricum că avem nevoie de timp pentru traduceri, pentru termenele de stabilit și așa mai departe, care oricum fuseseră deja adoptate în mod provizoriu. Din câte știu eu, majoritatea grupurilor politice au numit deja raportor din umbră, cu excepția PPE-ului, deci ar fi important pentru noi să știm acest lucru și vă rugăm să cereți conferinței președinților să treacă acest punct pe ordinea de zi. Nu știu dacă altcineva are alte informații în legătură cu acest dosar. Acum, referitor la conținut, să ne aducem aminte cum a început totul atunci când Comisia și-a prezentat comunicarea în legătură cu tabela de marcaj în justiție. Noi doream ca aceasta să fie extinsă și la chestiunile penale, pentru că acesta era un aspect important pentru drepturile omului și pentru chestiunile legate de statul de drept. Am subliniat de mai multe ori faptul că era important să avem această evaluare pentru statele membre. Pe de altă parte, Considerăm că în tratat există temei juridice pentru a face acest lucru în domeniul JAI și pentru a aborda problema libertăților fundamentale. S-a menționat de asemenea în raport că situația statului de drept și independența justiției reprezintă o chestiune importantă în multe state membre, deci doream să se reflecte și în acest raport și să se vorbească despre consecințele sale. Comisia de la Veneția a prezentat șase elemente pe baza statului de drept, deci iată avem un instrument foarte util pentru viitor, pentru a face această evaluare asupra stării statelor membre în domeniul statului de drept. Doamna Reding a venit astăzi aici la noi și știm că Parlamentul a cerut de mai multe ori să existe un astfel de mecanism în conformitate cu articolul 2 referitor la drepturile fundamentale în Carta UE. A existat deci o adevărată dezbatere pentru a avea niște standarde publice și iată de ce este important să mergem mai departe. Am prezentat pe scurt câteva dintre propuneri în acest proiect de raport și, pe de o parte, spunem că această tabelă de marcaj în domeniul justiției ar trebui să includă toate domeniile justiției, inclusiv cel penal, problema independenței judecătorilor și problema uh, muncii CPJ-ului, care este o fază pregătitoare foarte bună Așa cum ne spunea astăzi și doamna Reding, au existat ceva dificultăți anul acesta, dar sperăm la anul să se rezolve totul, pentru că anul trecut am avut o cooperare foarte bună se propunea ca această tabelă de marcaj să fie prezentată parlamentelor naționale, să fie dezbătută la întâlnirile interparlamentare și să implice deci toate parlamentele. Prin acest raport cerem să se instaureze cât mai rapid un mecanism de evaluare și implementare a drepturilor fundamentale în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a UE <coughs> și, așa cum spunea și doamna Reding, am întrebat uh, la dezbaterea de astăzi când va veni o astfel de propunere din partea Comisiei. Deci, uh, iată, astăzi vorbim tot, de tot felul de probleme inexistente, cum ar fi cea cu cebolul, și iată și în acest dosar care încă n-a fost inițiat și cerem conferinței președinților să meargă mai departe pentru a ne finaliza lucrările în cadrul acestui mandat. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru că există doar o altă persoană pe care nu o cheamă Kinga aici în sală, vă întreb dacă doriți să luați cuvântul și dacă nu, nici eu nu doresc să intervin pentru că am înțeles deja totul. Voi transmite mai de departe mesajul dumneavoastră, voi cere secretariatului să pregătească o scrisoare pentru conferința președinților este într-adevăr ciudat, dar avem un termen de prezentare a amendamentelor, care este trecut aici, 10 ianuarie, deci să sperăm că până atunci totul va fi deblocat. Se pare că este posibil. Este singurul lucru pe care pot să-l spun acum. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această ședință și acum se încheie ședința și mâine vom începe lucrările la ora 9 dimineața. Vă mulțumesc și o seară plăcută!